Good morning again. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem. Am avut astăzi dimineața ședința coordonatorilor și acum începem lucrările comisiei noastre LIBE. Avem pe ordinea de zi punctul numărul 9 și punctul numărul 10, Avem două voturi. Prima întrebare este următoare. A primit toată lumea cardul electronic, cartela electronică de vot? Toată lumea? Doamna Macovei? Nu, nu am, nu am uh, la mine cartela electronică, deci ridic mâna ca să vă avertizez. Foarte bine, spune domnul președinte. Atunci vom vota prin ridicarea mâinii. Sunteți de acord? foarte bine. Punctul numărul 9 este stabilirea unui mecanism de evaluare pentru verificarea punerii în aplicare a acquis Schengen. Raportorul este domnul Carlos Coelho. Doriți să luați cuvântul înainte de vot? Mulțumesc, domnule președinte. Noi am avut discuția ieri, dezbaterea ieri, deci cred că ar fi mai bine să trecem direct la vot. Cu siguranță sunteți la curent de faptul că raportorul propune respingerea textului înaintea de către comisie. Deci asta vom vota. Vom vota asupra propunerii făcute de către raportor. Cine este pentru? Cine este pentru textul comisiei? Pentru că noi vom încerca să votăm împotriva textului comisiei. Deci, cine este împotrivă? E o majoritate foarte largă și atunci, deci, urmăm propunerea făcută de dumneavoastră, domnule raportor. Această, acest text înaintea de comisie este respins. Trecem acum la punctul 10, mecanismul de evaluare pentru monitorizarea punerea în aplicare a acquis Schengen. Din nou, votăm împotriva textului comisiei. Cine este sau cine votează în favoarea propunerii făcute de către raportor. Deci, clarificăm. Cine votează împotrivă? Cine este pentru? Deci, se respinge. Și acum... Okay, we're going Okay. Now we're going to have a joint debate. Vom avea acum o dezbatere comună. Începem cu punctul 11 de pe ordinea de zi și anume Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni în spațiul de libertate, securitate și justiție, iar punctul 12 gestionarea operațională a SIS-2 și VIS. Ambele puncte îl au drept raportor pe domnul Carlos Coelho, care are cuvântul chiar acum. Mulțumesc, domnule președinte. cu Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a spune că această inițiativă a Comisiei Europene este una foarte bună. Amintesc faptul că Parlamentul a cerut deja, de mai multe ori, să se adopte această soluție. Faptul că Comisia Europeană a prezentat această soluție înseamnă că a ascultat și a înțeles argumentele înaintate de către Parlamentul European. În, această, în acest prim schimb de opinii, aș dori să menționez câteva puncte. Mai întâi, Așa cum s-a întâmplat în procese similare, Comisia și Parlamentul au puteri diferite în ceea ce privește luarea de decizii. Și nu are sens să avem procese legislative distincte în momentul în care vorbim, acoperim aceeași realitate. De aceea abordarea noastră va fi o abordare pe pachete. Regulamentul și decizia fac parte dintr-un întreg coerent. De aceea trebuie să le analizăm împreună. În al doilea rând, Anumite state membre au plecat de la ideea că aceste competențe trebuie să fie acordate unei agenții care există deja. După părerea mea, acest lucru nu este opțiunea cea mai bună. Trebuie să avem o agenție care să gestioneze toate aceste sisteme informatice și care să nu Uh, permită pierderea acestor informații. Soluțiile care au fost propuse și anume atribuirea acestei uh, responsabilități fie Europolului, fie agenției Frontex, nu uh, este o soluție bună. Există agenții care gestionează bazele de date, dar există și alte agenții care ar avea nevoie de acces la aceste date. S-a mai înaintat și argumentul costurilor, însă după părerea mea acest argument nu este unul corect. Plecând de la estimările făcute de către Comisie în capitolul 9, în ceea ce privește valoarea de impact, se spune că crearea unei noi agenții ar implica aproape exact aceleași costuri dacă am uh, uh încercat să atribuim aceste competențe unei agenții deja existente. Deci, vedeți, costurile nu reprezintă un argument relevant. Aici e vorba de chestiuni de fond, de conținut. În plus de aceasta, aș dori să spun că încă ne mai rămân foarte multe de făcut în anumite aspecte specifice. În anumite domenii, aceste propuneri sunt de, uh, destul de neclare, spre exemplu, funcțiile și competențele acestei agenții sau care ar putea fi rolul pe care l-ar putea îndeplini această agenție în momentul în care vor apărea pe viitor noi sisteme informatice sau cui anume aparțin aceste date uh, din sistemele informatice. Plecând de la aceste idei, consider că Parlamentul European trebuie să fie foarte strict și ferm pe marginea acestei uh, elemente, pe marginea acestor elemente. E nevoie de un temei juridic pentru gestionarea corectă a acestor sisteme informatice și nu putem să acordăm un cec în alb. Nu, pot, nu putem să utilizăm anumite norme legislative care să permită introducerea uh, soluțiilor preconizate de către comisie, comisie fără acordul Parlamentului. Este evident că rămân foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți acest regim de protecție al datelor. Articolul 25 din propunere include doar o normă legislativă generală în ceea ce privește protecția datelor. Mă refer la, la regulamentul 45 din 2001. Iar după părerea mea, putem și avem datoria să îmbunătățim situația. Iar în acest sens, aștept să văd uh, care va fi opinia supraveghetorului european pentru protecția datelor. Alte puncte care eventual ar putea să ducă la anumite controverse. Propunerea menționează uh, existența unui sistem pentru datele biometrice, care se pare că va fi disponibil pentru vis, dar care, într-o etapă ulterioară, ar putea fi extins la Eurodac și la uh, SIS-2. Există încă foarte multe întrebări cu privire la acest uh, sistem de date biometrice. Se creează o astfel de bancă de date uh, biometrice la nivel european. Avem aceste trei sisteme, mai sunt și alte sisteme care ar putea fi create pe viitor, cum ar fi sistemul uh, de uh, autorizare pentru uh, călătorii, sistemul electronic de autorizare pentru călătorii și aș spune, domnule președinte, că prin urmarea, ca urmare a acestui schimb de opinii, noi suntem dispuși să colaborăm cu Comisia și cu Consiliul, așa cum am făcut-o de fiecare dată când am avut alte instrumente juridice de discutat referitor la SIS, în așa fel încât să ajungem la un acord. Dacă vom conlucra cum trebuie și dacă vom reuși să depășim uh, divergențele, atunci sunt sigur că vom reuși să obținem un acord în prima lectură. Și dacă sunteți de acord, domnule președinte, atunci cred că a venit momentul să ascultăm uh, opinia Comisiei și a Consiliului în acest prim schimb de opinii. Mulțumesc foarte mult, domnule Coelho. Reprezentantul Comisiei va avea acum cuvântul, vă rog. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, and you, uh, honorable members of this committee. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, de asemenea, doresc să mulțumesc personal și raportorului pentru munca de bună calitate pe care a făcut-o și uh, suntem de acord, deoarece, de fapt, a prezentat o serie de argumente pe care și noi doream să le prezentăm. Vreau, în primul rând, să vă transmit uh, uh, regretele președintelui Barroso, care nu a putut să vi se adreseze personal astăzi. Vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să prezint uh, agenția. O să prezint rapid structura acestui pachet care, după cum bine a zis raportorul, a fost uh, gândită ca un pachet care să includă regulamentul și decizia. Uh, sigur că este vorba și de declarația financiară și de evaluarea de impact pe baza, în special pe baza veștilor bune pe care le-am primit din Irlanda în acest uh, weekend și în perspectiva adoptării tratatului de la Lisabona, uh, credem că uh, regulamentul în forma sa actuală va fi doar renumerotată, în timp ce decizia va fi înaintată pe sub un nou uh, titlu, pe baza articolului 7 din tratat. Deci vom avea același proces cu același procedură de codecizie, ceea ce credem noi va face ca adoptarea și procesul să fie mai rapid uh, și mai uh, eficient. Bun, și acum trecând la logica acestui proces, deja am auzit din partea raportorului care sunt motivele și explicațiile legate de acest text. Evident, voința tuturor instituțiilor s-a exprimat în declarația comună de acum trei ani. În plus, temeiul juridic și instrumentul juridic al sistemelor existente, cât și pentru Eurodac, consideră în mod clar că o autoritate de gestionare sub formă de agenție trebuie să preia conducerea acestor sisteme. Evident, uh, și uh, argumentele pentru agenție de reglementare au fost foarte bine rezumate de către raportor și nu o să le reiau. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre buna conducere, despre buna guvernanță a agenției și am prevăzut acest lucru în text. Ea uh, respectă, de fapt, și urmează normele aplicabile oricărei agenții care este condusă de un comitet director. Cât privește regimul de vot, respectă temeiul uh, juridic aplicat pentru sisteme în general. Ceea ce este nou însă și oarecum diferit față de alte agenții este faptul că textul uh, prevede și existența unor grupuri consultative, deoarece fiecare dintre sisteme necesită competențe care uh, nu sunt neapărat la îndemâna membrilor Comitetului de Conducere. De aceea ne-am gândit să existe câte un grup uh, de consiliere pentru fiecare dintre sisteme care să-și aducă contribuția uh, la nivel de expert. Deci, asta în ceea ce privește buna guvernanță și uh, sunt la dispoziția dumneavoastră să răspund pe această temă dacă există întrebări. Acum, în legătură cu costurile. Și aceste chestiuni au fost abordate pe scurt în prezentarea făcută de domnul Coelio. Îmi doresc pur și simplu să subliniez argumentele și să vă spun că evaluarea a făcut o analiză comparativă a costurilor între opțiunea de bază care există la ora actuală pentru SIS, uh, cu statele membre care gestionează sistemul. Cea de-a doua opțiune pe care a analizat evaluarea de impact a fost preluarea sistemului de către o agenție existentă. Cea de-a treia opțiune este cea pe care o discutăm astăzi și anume cea a creierii unei agenții de reglementare. E bine, analiza a demonstrat că de fapt nu se vor face niciun fel de economisiri prin uh, uh, acordarea conducerii uh, acestor sisteme unei agenții existente, deoarece obținerea uh, competențelor în cadrul unor agenții existente ar fi același ca și în cadrul unei agenții noi. Pe termen lung, crearea unei agenții uh, nou uh, conduce la economisire de scară și la reducerea, așadar, a cheltuielilor legate de gestionarea sistemelor. Încă un cuvânt legat de obiective. Raportorul a menționat faptul că textul nu prevede eventual suficiente detalii uh, cât privește relația dintre textul în forma sa actuală și eventualele sisteme uh, viitoare. Uh, a fost o opțiune deliberată a Comisiei de a nu da o descriere detaliată sau o listă detaliată a obiectivelor agenției, ci de a face trimitere la temeiul juridic pentru fiecare din aceste sisteme. Și asta deoarece ne-am gândit că în felul acesta eh, va exista mai multă flexibilitate și o mai bună înțelegere a obiectivelor. Dacă analizăm eh, temeiul juridic al SIS, VIS, cât și al propunerii pentru Eurodac, constatăm că există o listă detaliată și exhaustivă de obiective, ce trebuie să facă fiecare sistem. Prin urmare, eh, în loc să ne apucăm și să copiem și să lipim de colo-colo aceste obiective pentru fiecare din dintre textele referitoare la sisteme. În textul nostru am optat pentru o simplă trimitere la acele texte, dar categoric că suntem deschiși și dispuși să analizăm aceste lucruri și dacă este nevoie să uh, clarificăm în text aceste obiective. Cât privește sistemele viitoare, textul este gândit în așa fel încât să permită uh, un proces decizional ulterior în această privință prin uh, intermediul noii propuneri uh, sunt, pot uh, prevedea orice sisteme de ample dimensiuni în viitor care să fie înaintate sub gestionarea agenției. Deci suntem flexibili, procesul e gândit în așa fel astfel încât de fiecare dată să se poată respecta deciziile politice. În legătură cu protecția datelor, care a fost deja menționată și care este o chestiune pe care preocupă mult acest uh, comitet, pe bună dreptate. În articolul 25 am făcut o trimitere la regulamentul existent privind protecția datelor. Și, la fel ca și în cazul uh, obiectivelor agenției legate de gestionarea sistemului, uh, gândirea noastră mm, atunci când am structurat textul, a fost că înțelegem că agenția va aplica și va uh, respecta cerințele autorității de supraveghere a protecției datelor toate competențele vor fi exercitate sau vor fi supuse exercițiului acestei autorități pe baza auditelor și vizitelor la fața locului. Ca o garanție suplimentară am prevăzut și numirea unui responsabil special pentru protecția datelor care va fi angajat cu normă întreagă în agenție și care de asemenea va asigura și legătura dintre cele două agenții. Cât privește rolul Parlamentului, și felul în care acest lucru este prevăzut în text, E bine, categoric vorbim de o agenție care intră în pilonul 1 și tot ceea ce decurge de acolo la nivel politic și de control parlamentar se va aplica agenției. În plus, textul mai prevede uh, Uh, și un rol crescut al Parlamentului în ceea ce privește uh, prelungirea aplicării uh, cerințelor din directiva existentă prin informarea Parlamentului cu privire la acest proces, dacă așa decide Consiliul de Conducere și cu aprobarea Comisiei. O să mă opresc aici, deoarece știu că nu am prea mult timp la dispoziție și categoric aștept întrebările și comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Și acum, domnul Hamastet, din partea președinției Consiliului, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați eh, de a participa la ședința dumneavoastră. Aștept cu nerăbdare cooperarea eh, cu Parlamentul European pe acest subiect foarte important. Aș dori să mulțumesc domnului raportor Carlos Coelho pentru excelenta prezentare. Mulțumesc și comisiei, reprezentantului comisiei pentru eh, discursul făcut, ceea ce arată că suntem mulțumiți uh, de rezultate și sperăm să avansăm cât mai repede, pentru că se pare că există un consens între noi în legătură cu uh, modul în care ar trebui să procedăm. Nu știu dacă aveți o idee clară deocamdată în legătură cu modul în care vor fi abordate negocierile la Consiliu. Dacă nu, uh, sunt dispus să răspund la eventuale întrebări. Vă mulțumesc. Începem dezbaterea. Domnul Alvaro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am onoarea să fiu raportor din umbră din partea grupului meu. Mă bucur că putem coopera cu Carlos Coelho. Știu că pentru PPE acest dosar uh, este foarte important și PPE-ul consideră că domnul Carlo Coelos este un raportor foarte bun. Am primit uh, aceste prezentări care ne ajută să uh, clarificăm situația, însă mai persistă câteva întrebări. Citind documentul și ascultând și prezentarea raportorului, mi-am dat seama că poate nu ar fi rău să aflăm de la Comisie în ce măsură acest uh, proiect e viabil? Uh, uh, în ce măsură putem să fim siguri că el va putea fi lansat în 2012 împreună cu SIS-2? Sper că ambele sisteme vor fi funcționale. Știți că ne luptăm cu aceste dosare de mult timp și nu putem să dăm vina doar pe comisie, spunând că ar fi Uh, grav dacă nu respectăm acest termen lim limită. Însă poate că ar fi bine ca o singură agenție să gestioneze sistemele SIS 1 și VIS. Nu știu dacă însă putem respecta termenul limită. Cu privire la protecția datelor, domnul raportor a uh, menționat anumite lucruri. Aș dori să întreb de ce, conform articolului 25, e vorba de o agenție din primul pilon. Și de ce nu se menționează 95-46, directiva privind protecția datelor? Dacă e vorba de o agenție din primul pilon, atunci la considerentul 10, ar, referire la titlul 4, ar, ideal ar fi ca datele astfel colectate să fie adunate în viitor conform titlului 4. Însă aici avem o clauză care deschide posibilitatea ca această agenție să trateze toate bazele de date uh, și nu numai cu cele legate din spațiul de securitate, libertate și justiție. Sigur, flexibilitatea e importantă, însă pe de altă parte trebuie să primim o clarificare. Sperăm să fim asigurați că temeiul juridic va fi folosit doar după consultarea Parlamentului European. Uh, o clauză pur și simplu administrativă ar putea permite acestei agenții să își aroge puteri, să își aroge competențe. Un alt aspect important, uh, din punctul meu de vedere, îl reprezintă accesul și uh, accesul pe site uh, cu o parolă, uh, dar și accesul de către state membre și cred că aici ar trebui să avem reguli foarte clare. Cât despre obiectivele fixate în legătură cu regulamentul Eurodac, cred că de această dată nu putem să uh, tratăm problemele împreună. Cred că competențele pentru agenție uh, nu puteau fi amestecate cu regulamentul Eurodac. O propunere mai neinspirată din punctul meu de vedere și a apărut și în presă, se spune că bata de, că baza de date pentru această agenție va fi tratată în Estonia. Cred că discutarea sediului uh, acestei agenții înainte uh, de a configura structura acestei agenții e să punem carul înaintea boilor. Cred că ar trebui să ne gândim la modul în care această agenție trebuie administrată, gestionată. Dacă vorbim de sediu în acest moment, s-ar putea ca cineva să încerce să profite de situație. Cred că trebuie să ne asigurăm că nu se va întâmpla așa. Aș uh, dori să știu de ce a fost aleasă uh, Estonia, de ce a fost făcută această propunere. Mie îmi place foarte mult Estonia, însă doar pentru că are experiență în acest domeniu să fie ea aleasă, doar pentru că are experiență în gestionarea bazelor de date sau în ciuda faptului că nu o astfel de experiență Estonia a fost aleasă. Mă întreb dacă experiența lor justifică uh, această opțiune, nu știu. 130 de milioane pentru cadrul financiar, nu, mă, uh, nu doresc să mă refer la acest aspect, la aspectul financiar, nu am gestionat o astfel de agenție, deci nu mă pot pronunța. Dar aș dori să știu uh, de ce pentru 2012 s-a propus doar 20 de funcționari pentru această agenție. Dacă dorim ca în viitor 50 de persoane să se ocupe uh, de gestionarea acestei agenții, eu cred că e un uh, contingent uh, destul de mare. În încheiere, cred că ar trebui să citim cu atenție considerentul 10, în care e risc, acest risc de abuz de putere. Riscăm ca aceste baze de date cu amprente digitale și cu alte date biometrice să fie accesate în mod ilegal. Nu știu dacă ideea este să centralizăm aceste date uh, sub în cadrul acestei agenții sau nu. Sau doar dacă aceste baze de date trebuie să fie cogestionate de această uh, agenție. Și o autoritate care în prezent uh, administrează aceste baze de date. Dacă avem însă un sediu comun, s-ar putea ca problemele de interoperabilitate să dispară. Însă, dacă ne gândim să propunem o uh, definiție complet diferită a securității cum, securității, cum se propune acum, eu cred că situația nu este ideală. E punctul meu de vedere. Avansăm cu viteză foarte mare, însă mă întreb dacă nu ne pripim puțin. Nu am uh, studiat în amănunțime probleme precum articolul 26 și protecția datelor și poate că ar fi mai bine să ne gândim mai bine, să vedem cum poate funcționa cooperarea, să primim confirmarea că e vorba de un dosar tratat în codecizie, iar dacă tratatul de la Lisabona nu e ratificat la timp sau după ce va intra în vigoare, mă întreb dacă nu ne vom uh, afla într-o situație în care munca depusă să fie inutilă datorită suprapunerii eforturilor. Uh, era o propunere pe care serviciul juridic o făcea. În orice caz, mulțumesc și aștept cu nerăbdare să cooperez cu domnul Coelho, domnul Arbrecht. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă refer la ceea ce a spus colegul Alvaro. Există, într-adevăr, aspecte fundamentale care încă nu au fost suficient uh, detaliate, mai ales în ceea ce privește pertinența acestor măsuri. În mod concret, care sunt argumentele în favoarea acestei măsuri? Ar trebui să știm în mod mai concret care este situația în mod real. Aș dori să vă amintesc totuși un aspect – Măsurile prevăzute în directiva pentru protecția datelor sunt deocamdată destul de marginale și nu se află în miezul dispozitivelor pe care le avem în materie de securitate. Și cred că aceste măsuri până la urmă pun probleme. Va trebui să le revizuim și ne putem pune întrebarea ce se va întâmpla cu principiul însuși al protecției datelor vom încerca să facem o economie în ceea ce privește uh, datele, bazele acestea de date sau vom crea noi instanțe care vor gestiona aceste baze de date? Am senzația că e un sistem care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Ni se spune că pe termen lung bazele de date vor fi interconectate și asta înseamnă, cel puțin din punctul meu de vedere, că Parlamentul trebuie să fixeze încă de pe acum limite foarte clare, pentru că în expunerea de motive se afirmă că nu vom colecta un nou tip de date și că vom încerca să gestionăm bazele de date care există deja. Dar nu știm ce anume se va întâmpla în momentul în care va exista un transfer de date. Orice, orice transfer de date înseamnă din nou se vor colecta uh, datele, acestea vor fi stocate, acestea vor fi uh, analizate și mie mi se pare că în ultimii ani uh, am remarcat că de fiecare dată când vine vorba de astfel de subiecte e nevoie de un temei juridic. Și asta pune probleme. Spre exemplu, pentru Eurodac uh, se colectează date în ceea ce privește uh, persoanele care doresc să obțină azil în Europa. E vorba de date extrem de uh, importante care sunt colectate, care sunt Uh, puse în corelație cu uh, datele care există în sistemul Schengen și în sistemul VIS. Eu sper că toată această arhitectură va rămâne sub controlul unei singure instituții, unui singur organism, fără de care ne vom confrunta cu anumite riscuri. Trebuie să prevedem un, o reglementare solidă pentru uh, aceste aspecte, iar Parlamentul va trebui să fie foarte strict în ceea ce privește uh, prevederile legate de securitatea datelor. Va trebui să definim în mod clar care este obiectivul pe care ne dorim să-l atingem în momentul în care colectăm aceste date, iar acest lucru, această definire a obiectivului trebuie să se facă înainte de colectarea datelor și nu după ce acestea au fost colectate. Nu ne putem permite ulterior să adăugăm noi obiective odată ce uh, datele sunt uh, reunite. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, wir haben ähnliche Bedenken wie jetzt auch mein Vorredner. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi împărtășim preocupările exprimate de uh, cei doi colegi care au luat cuvântul la dinaori eu aș vrea să știu de ce trebuie să creăm o astfel de agenție atât de amplă. Pentru că, în fond, această agenție va avea un monopol asupra datelor și va trebui să gestioneze toate sistemele VIS, SIS-1, SIS-2, Eurodac și de fiecare dată când evocăm aceste subiecte, evocăm și posibilitatea de a avea noi sisteme informatice. Dar aș dori să vă atrag atenția asupra articolelor 1 și 2. De multe ori ni se spune că se vor utiliza eventual pe viitor alte sisteme de baze de date și se menționează chiar și posibilitatea unor uh, sisteme, proiecte pilot. Însă eu nu aș dori să semnăm un cec în alb prin intermediul acestei reglementări, un cec în alb în favoarea înființării unui, mar, unui sistem informatic de dimensiuni mari, pentru că acest lucru ar reprezenta un monopol, monopol și control asupra datelor. Și cred că lucrurile trebuie uh, plasate din nou în context. s-ar putea ca noi categorii de informații să vină să se adauge în aceste sisteme. Și asta mie îmi pune probleme, îmi ridică probleme și îmi pun întrebarea. Oare sistemul acesta este într-adevăr pertinent? Nu uitați că mai există și latura protecției datelor. Mie mi se pare că această latură nu este suficient acoperită. Cum vom garanta protecția datelor? Deocamdată pentru mine asta reprezintă încă o enigmă. Mi se pare un lucru bun faptul că vom avem un nou controlor uh, pentru protecția datelor la nivel european. E un pas înainte, însă, având în vedere dimensiunile acestor dosare, mă întreb cine va reuși să controleze totul îndeaproape. În calitate de deputați europeni, care va fi posibilitatea noastră de control? Nici măcar nu evoc vreo posibilitate de control din partea cetățenilor europeni, ci noi, ca deputați, cum vom avea un control asupra acestor uh, dosare? Eu cred că deocamdată vedem că doar statele membre și Comisia sunt cei care se ocupă de uh, aceste aspecte și mi se pare inacceptabil. E nevoie de un dispozitiv mai larg, mai extins, care să permită să garanteze protecția datelor. Bineînțeles, nu trebuie să ne pripim Uh, trebuie să ne acordăm timpul necesar pentru a, pentru a găsi soluțiile cele mai bune și să găsim sistemul care să fie cu adevărat aplicabil. Are cuvântul doamna Zdanoca. Yes. Thank you, Chairman, and, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc, în primul rând, în numele grupului meu, să îl felicit pe domnul Coelio și să-mi exprim uh, mulțumirea cu privire la raportul său care abordează aceste chestiuni uh, foarte uh, delicate. Am mai avut plăcerea să lucrăm împreună și aș repeta că în noua legislatură, noul Parlament, poziția grupului nostru cu privire la datele biometrice este consecventă și suntem pe deplin conștienți de ce înseamnă utilizarea acestor date, în special în legătură cu uh, uh, vizele și tot ce are legătură cu aceste baze de date. Date care urmează să fie strânse de această agenție. Nu vreau să repet ceea ce s-a spus deja. Aș dori însă un răspuns din partea Comisiei în legătură cu uh, locul acestei agenții și, uh, evident, în legătură cu riscurile legate de protecția datelor, cât și în legătură cu uh, măsurile pe care, care vor fi uh, luate pentru a asigura respectarea cerințelor de protecție a datelor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Dihamera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, doresc uh, să-mi exprim plină încredere în capacitățile domnului Coelio de a aborda uh, un astfel de aviz uh, de acest tip și de un grad atât de mare de complexitate. Nu am discutat încă în profunzime cu domnul Coelio sau cu alte grupuri, dar vreau să vă împărtășesc deocamdată unele îndoieli care au fost uh, exprimate în parte deja de unii dintre colegi care au intervenit, în special cu unele dintre ideile menționate de domnul Alvaro. Așadar, în esență, uh, de fapt, întrebările mele nu se adresează neapărat raportorului, ci mai ales uh, Comisiei și, în special, Consiliului. Uh, deci s-a pus uh, întrebarea în legătură cu ce ne dorim să facem. Obiectivele, așadar, nu sunt suficiente bine detaliate. De ce? Pentru că nu putem avea prea multe detalii. În uh, aceste sisteme viitoare pe care le va gestiona agenția, ei bine, aici intervine partea dificilă. Uh, Uh, Consiliul de, de Conducere este specializat uh, deci trebuie să știe exact despre ce vorbește, trebuie să, uh, să fie competent, pentru că altfel ajungem între, în situații de neacceptat. am putea, uh, eu știu, să introducem alte sisteme, eu știu, de exemplu, cele care privesc uh, persoanele dispărute sau uh, autoturismele furate, pe cei care, falsificatorii de bani, pedofilii, traficanții de droguri, teroriștii, rețelele criminale, datele balistice, frontierele și așa mai departe. Deci, uh, niște date și niște baze de date care, vă spun sincer, mi se pare că reprezintă o misiune imposibilă. Și vă spun treaba asta pe baza experienței mele. Sigur că o să discut cu, în cadrul grupului meu politic, dar cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să răstrângem amploarea obiectivelor stabilite pentru această agenție agenție care va trebui să se ocupe de gestionarea sistemelor informatice în spațiul de libertate, securitate și justiție. Așadar, astea sunt primele gânduri pe care doresc să le exprim și pe care le adresez în primul Comisiei și Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc lui Carlos pentru uh, avizul său și sunt pe deplin uh, conștient și încredințat că această temă e în cele mai bune mâini. Am luat notă de ceea ce s-a spus astăzi, în special în legătură cu protecția datelor. Dacă, dacă însă e să vedem și partea cealaltă a argumentului, constat că există un potențial uriaș în ceea ce privește combaterea uh, activităților uh, criminale, în momentul în care avem o astfel de agenție care dispune de astfel de informații sau de baze de date baze de date și informații care uh, au potențialul de a fi interconectate, așa cum a spus domnul Alvaro. Sunt puțin uh, intrigat deși evident că uh, protecția datelor privește uh, acest lucru, Uh, și trebuie să ne, să ne frământe, pe de altă parte trebuie să vedem și potențialul pe care aceste date ni le pot pune la dispoziție pentru a lupta împotriva criminalității și a organizațiilor criminale. Eu, sincer să vă spun, aș dori să știu mai multe în această privință din partea raportorului sau din partea reprezentantului Comisiei. Mulțumesc! Și acum din nou raportorul, domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă exprim după ce a cuvântul Comisia. Domnul președinte, atunci are cuvântul Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuțiile pe care le-am ascultat aici și atât pe marginea unor subiecte deosebit de importante. Aveam intenția să iau cuvântul, însă nu știam exact când anume puteam să intervin. Am așteptat mai întâi să văd care sunt intervențiile deputaților. Voi încerca să răspund pe rând la toate întrebările adresate și mă iertați, vă rog să mă iertați dacă eventual aș uita ceva data, protecția datelor. Cred că aceasta a fost uh, unul din elementele cele mai importante ale intervențiilor precedente, un punct pe care trebuie să-l clarificăm. Modul în care data, protecția datelor este considerată acum prin uh, acest regulament se prevede o interconectare a bazelor de date. În plus de aceasta, toate regulamentele, toate regulile care se aplică fiecărui sistem în parte constituie deci temeiul legal și este evident că uh, avem detalii foarte clare în ceea ce privește protecția datelor. În plus de aceasta, agenția în sine nu va avea acces direct la date, nu va conecta datele într-un fel sau altul sau nu va oferi nicio posibilitate de a vedea uh, aceste date. Datele aparțin statelor membre. Însă acestea sunt grupate, colectate, puse împreună prin intermediul acestei agenții. Însă data nu, agenția nu le va procesa în sine. Acum, în ceea ce privește viitorul și eventual întrebarea dacă va exista această, între ghilimele, tendință sau această dorință de a interconecta aceste baze de date sau de a propune oarecare interoperabilitate pentru aceste sisteme, e bine, acest lucru nu se va putea petrece atâta vreme când nu vom avea un acord politic în acest sens. Deci, nu vor exista sisteme viitoare care să se adauge celor existente în cadrul agenției fără temei juridic clar. E nevoie de o contribuție politică din partea dumneavoastră, din partea Consiliului, pentru ca acest lucru să se poată petrece. Deci, datele agenția nu va putea să dezvolte uh, sisteme paralele din proprie inițiativă, indiferent că o fi vorba de modul în care se va avea acces la date, în modul în care acestea vor fi procesate, nu, agenția nu va putea adăuga baze de date noi sau noi posibilități de conectare a uh, datelor existente, a sistemelor existente. Bineînțeles, așteptăm cu ne răbdare să vedem care va fi și avizul uh, uh, controlorului european de protecție a datelor dacă aspectele de protecție a datelor trebuie întărite în uh, textul pe care l-am înaintat, atunci vom analiza toate posibilitățile ce ne stau la dispoziție în acest sens. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările legate de protecția datelor. În cazul în care mai sunt liniști cu privire la acest subiect, voi fi încântat să răspund ulterior. Acum, în ceea ce privește sediul acestei noi agenții, uh, lucru ce a fost evocat de câțiva deputați, Comisia, încă de la bun început, în momentul în care a înaintat acest document și a dorit să fie neutră în ceea ce privește locația am încercat să fim neutri în momentul în care a venit vorba de sediu, pentru că întotdeauna e vorba de o decizie politică ce trebuie să fie luată la forul de luare de decizii adecvat. Bineînțeles, știm că e nevoie de o decizie politică pe marginea acestui subiect, cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că implicațiile și costurile pe care le uh, va ridica această locație trebuie să ne permită să ne pregătim. E vorba de costuri importante. Nu știm deocamdată dacă va exista un, o singură locație pentru sediul tehnic și pentru sediul administrativ sau dacă va exista o locație dublă. Uh, deci separată. Iată, aspecte care pot influența costurile și trebuie să vedem dacă va trebui să schimbăm uh, sistemele, să le mutăm de acolo de unde sunt acum, din Austria, să le mutăm în altă parte și asta va duce la costuri. Apoi, decizia uh, cu privire la viitorul sediu al agenției e un aspect care ne interesează foarte mult pentru că vrem să vedem cum anume vom reuși să uh, înființăm în mod concret uh, Uh, această agenție. Dar, în ceea ce privește uh, destinația, noi preferăm să rămânem neutri. Apoi, s-a vorbit despre personalul agenției. M-aș referi la studiul de impact. S-a vorbit despre 120 de persoane din care două treimi uh, ar fi staff tehnic și o treime staff administrativ. în primul an de funcționare după ce se va înființa în mod legal agenția, plecând de la estimările noastre eventual deci în 2011, intenția este să găsim 75 de membri ai personalului care să poată fi deja antrenați, pregătiți pentru ca progresiv să se poată integra în funcționarea agenției. De asemenea, S-au pus întrebări cu privire la calendarul prevăzut pentru acest uh, document și uh, cu privire la momentul când va exista o interconectare a acestor uh, sisteme diferite. Deocamdată, calendarul pe care îl avem la dispoziție este următorul o înființare legală a agenției în 2011 și o începere uh, a activității în 2012. Aș dori să vă amintesc faptul că uh, sistemul, uh, agenția se va ocupa nu numai de VIS, ci și de SIS-1 și SIS-2 și Eurodac și ne așteptăm ca ea să fie cu adevărat operațională și dacă există un sistem care e deja operațional și care poate fi lansat imediat, e sistemul VIS. Însă noi sperăm ca agenția să fie cu adevărat operațională începând din uh, 2012. Dacă eventual uh, anumite sisteme vor întârzia și nu vor fi operaționale cu începere din 2012, deși nu avem deocamdată niciun argument care să ne indice că ar putea fi cazul, atunci Vom vedea dacă eventual în 2012 agenția ar putea să fie afectată din punct de vedere al modului operațional de intervenție. Însă, până atunci, uh, agenția se va ocupa cu DEVIS și de Eurodac, sisteme deja operaționale. Apoi, au mai fost adresate și alte întrebări în ceea ce privește nevoile, uh, de ce e nevoie de această agenție. Cred că domnul raportor a subliniat deja acest lucru în prezentarea sa inițială. De ce anume această agenție este necesară? În ceea ce ne privește, noi suntem de părere că răspunsul este foarte clar. Mai întâi, deocamdată, sistemul așa cum este nu este acceptabil. Comisia nu este echipată pentru a face față și chiar și din punct de vedere a resurselor umane, nu avem personal suficient pentru a asigura gestionarea acestor baze de date. A existat uh, diferite posibilități și alternative care au fost evaluate în uh, studiul de impact și suntem de părere că această opțiune a unei noi agenții poate îmbina în mod armonios toate nevoile care uh, au fost constatate și între o nouă agenție și o agenție deja mm, existentă, v-aș ruga să consultați încă o dată uh, studiul de impact și acolo veți găsi toate argumentele negru pe alb de ce anume ar fi mai bine să avem o nouă agenție în loc să încredințăm aceste competențe uh, Europolului sau agenției Frontex. Apoi, care vor fi competențele ce vor fi acordate agenției pentru uh, viitor? Uh, Modul în care textul este, uh, este redactat acum, mă refer la articolul 6, prevede faptul că de fiecare dată când va fi nevoie de instaurarea unui nou proiect, un proiect pilot, va avea loc o dezbatere politică și o contribuție politică ca urmare a unei cereri concrete din partea Comisiei. După cum vedeți, am avut această dezbatere în uh, sânul Comisiei înainte de a adopta acest text, text pentru că nici noi nu ne-am dorit la Comisie ca agenția să fie singura cea care să aibă competențe pentru a hotărâ lansarea unui nou proiect, unui proiect pilot, uh, unei noi baze de date, etc fără să uh, poată justifica uh, modul în care acest lucru se va face. Deci, cu siguranță, în mod clar, modul în care noi am redactat acest uh, document uh, încearcă să evite orice formă de cec alb acordat agenției. Mă uit în notițe să văd dacă nu cumva am uitat ceva. Sper că nu am uitat pe nimeni. Dacă mai dorește cineva să-mi adreseze o întrebare, răspund cu plăcere. Mulțumesc. Now, Mr. Hammerstein, on behalf of the Swedish... Domnul Hammerstein, în numele președinției suedeze, dorește să adaug, adauge câteva elemente, poate înainte uh, să trecem la concluziile raportorului. Ja, tack så Vă mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că mi-a acordat cuvântul. Aș dori să mulțumesc și deputaților pentru toate aceste puncte de vedere foarte interesante. Eu aș dori să mă refer la ce spunea Comisia. Abordarea noastră este identică cu aceea a Comisiei. De fapt, așa vedem și noi sistemul, așa credem că ar trebui să funcționeze el. În ce privește sediul uh, acestei agenții și toate dezbaterile care înconjură această temă, la grupul de lucru privind achiul Schengen a fost uh, făcută o propunere la Consiliu pentru ca dezbaterea privind sediul să nu se facă într-un grup de experți, ci într-un organism politic. Nu am uh, decis încă care este procedura care va fi aplicată pentru a primi candidaturile pentru uh, sediu și nu considerăm că o decizie pe această temă va fi luată în timpul președinției suedeze. Deci, noi vom transmite dosarul președinției suedeze pentru a trata acest uh, subiect. Nu cred că mai uh, rămân uh, întrebări uh, la care ar trebui să răspund, însă o fac cu mare plăcere dacă aveți eventuale întrebări. Președintele, să nu uităm că trebuie să fim foarte prudenți cu timpul, să nu depășim timpul alocat. Domnul Alvaro, vă rog Sper însă să nu redeschideți dezbaterea. Aveți cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. E o întrebare foarte simplă. Îmi dau seama că am uitat să pun o întrebare. Având în vedere că comisia noastră se ocupă și de contraterorism și alte subiecte, știm cât de important uh, când discutăm despre infrastructurile critice. O astfel de agenție va fi o astfel de infrastructură critică. Iată întrebarea mea. N-am găsit nimic în document în legătură cu oglindirea bazelor de date. Vom avea o referire pentru că să ne gândim, de exemplu, dacă pierd pierdem aceste uh, date care sunt la această agenție, atunci s-ar putea uh, ca noi să fim o țintă ușoară. Dacă dorim uh, să punem bețe în roate funcționării comunității, e o, o țintă ușoară. Nu știu unde și cum am putea să avem oglinda datelor, pentru că e vorba de uh, securitate de bază. Descentralizarea în astfel de situații este mai inteligentă ca soluție decât o singură agenție cu un singur sediu. Mulțumesc. Președintele are cuvântul raportorul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac observații foarte pe scurt. Aș dori în primul rând să răspund la ce s-a spus legat de agenție. Unii colegi și-au pus întrebarea legată de raționamentul, rațiunea de a exista acestei agenții. Răspunsul e foarte simplu. Reprezentantul Comisiei a dat acest răspuns. Deocamdată sistemul SIS-2 este gestionat de către statele membre, iar Parlamentul European consideră că această situație nu poate continua. Considerăm că trebuie să avem un instrument uh, european în uh, acest sens. Un instrument care uh, să nu se mai facă în cadrul cooperării interguvernamentale. Când vorbim despre un instrument comun comunitar, avem două soluții. Ori comunitatea își asumă răspunderea în mod direct, ori înființăm o agenție care să se ocupe de gestionare. Parlamentul nostru a optat pentru a doua soluție, pentru crearea unei agenții. Am făcut o propunere în acest sens, putem să revenim asupra acestei propuneri, însă ea a, fost, uh, a făcut obiectul unui aviz uh, al Parlamentului European. Comisia vine cu un element nou care nu merge în aceeași direcție cu recomandarea noastră. Nu știu cum am putea proceda în viitor, însă aș dori uh, să profit de ocazie pentru a mulțumi reprezentantului Comisiei care ne-a asigurat că nu se va face niciun fel de confuzie între sisteme sau în orice caz uh, datele nu vor fi fuzionate, pentru că această agenție va gestiona sistemele de informații Însă, datele nu vor fi integrate într-un sistem unic, ceea ce, din punctul de vedere al, perspectiv- al uh, protecției datelor, ar fi foarte periculos. Reprezentantul Comisiei ne-a spus că nu vom avea interoperabilitate între datele uh, legate de sisteme. Aceste uh, sisteme trebuie să rămână uh, distincte și cred că trebuie să uh, salutăm această propunere. În al treilea rând, uh, domnule președinte, eu cred că lucrurile s-au clarificat. De exemplu, uh, pro protecția datelor și uh, norme tot mai stricte. E concluzia pe care o putem trage din această dezbatere. În toate intervențiile efectuate în cadrul acestei dezbateri a uh, reieșit această idee. Nu o să revin la problema sediului, pentru că e vorba de o decizie politică, iar Consiliul uh, poate juca un rol important uh, în acest sens. Uh, nu m-am consultat nici cu raportorii din umbră, deci nu sunt în măsură să vă ofer câteva uh, piste în legătură cu poziția comisiei noastre sau a grupurilor politice. Însă, în ce mă privește pe mine, dacă e să vă dau uh, opinia mea personală, eu cred că ar fi mai bine să evităm fărâmițarea geografică a sediilor. Deci cred că ar fi mai bine ca sediul ales pentru această agenție să fie același cu uh, Uh, cel în care se tratează bazele de date, latura tehnică. Și aici uh, revin la ce spunea domnul Alvaro înainte. Trebuie să ne gândim la o oglindire a datelor, uh, așa cum am procedat pentru sistemul SIS-2. E vorba până la urmă de prudență de bază și trebuie să aplicăm acest principiu și la această agenție. Președintele, propunerea domnului Alvaro e foarte bună. Poate comisia ne poate transmite un răspuns în scris. Nu știu dacă comisia e de acord, dacă dorește să facă poate o observație finală. Domnul lui Michel a cerut uh, întâi cuvântul, dar vă rog, nu mai mult de un minut. Haideți să nu redeschidem dezbaterea. Mulțumesc, nu o să redeschid uh, dezbaterea. Am uh, doar o întrebare care poate părea naivă. Eu nu știu care este valoarea adăugată și eu nu sunt pentru sau împotrivă, dar nu văd care este valoarea adăugată pe care această agenție o poate aduce pe planul eficienței dacă nu avem uh, interoperabilitate. Aș dori să mi se explic, uh, explice în ce constă plus valoarea, care e uh, menirea acestei agenții, fără interoperabilitate. Mă depășește. Doar dacă dorim să aducem un sprijin tehnic uh, generalizat agențiilor naționale, nu știu dacă e foarte util. Această agenție nu are cum să fie eficientă decât dacă există interoperabilitate. Nu sunt nici pentru, eu nu am fost convins de explicațiile vizând diversele opțiuni. N-am fost convins pentru că am auzit tot felul de argumente retorice, truisme, afirmații cu privire la aspectele financiare. Deocamdată, ca să vă spun pe șleau, uh, din punctul meu de vedere, nu am reușit să-mi fac o părere clară, nici în ce privește utilitatea agenției în starea actuală și nici pe celelalte aspecte. Uh, sunt acord cu un singur element. Dacă această agenție e creată, haideți măcar să nu dispersăm, să fărâmițăm activitățile sale. Comisia pare să fie de acord cel puțin în ce privește un aspect. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, o să răspund la întrebarea care a fost foarte relevantă. Într-adevăr, un sistem de sprijin e prevăzut în fiecare temei juridic pentru fiecare cele trei uh, sisteme existente și care vor uh, Mulțumesc pentru clarificare și pentru faptul că ați fost succint. Și poate câteva concluzii, domnul raportor? Nu? Bun, foarte bine. Finalizăm dezbaterea uh, deocamdată. Lucrurile s-au clarificat și Putem trece astfel la punctul numărul 13, respectiv accesul public la documentele Parlamentului, Consiliului și ale Comisiei. Domnul Michael Cashman, care este raportor, va avea primul cuvântul și apoi vor primi cuvântul reprezentanții Consiliului și ai Comisiei. Domnule Michael Cashman, dacă doriți, da, domnul Michael Cashman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că reabordăm acest subiect extrem de important. Aș dori să uh, le urez bun venit noilor deputați în acest dosar. M-am implicat uh, pe acest acest dosar din 1999, când ieșisem de pe băncile școlii. Și aș, am impresia că sunt gata pentru pensie. Atâta experiență am acumulat, însă aș dori să asigur Comisia că nu mă voi pensiona, voi continua. Uh, spre informarea deputaților, Parlamentul și-a adoptat uh, poziția pe această propunere foarte importantă în luna martie, când am decis pe atunci să nu finalizăm prima lectură, tocmai pentru a da posibilitatea Parlamentului să aibă o, uh, un evantai mai mare de opțiuni. Și aș uh, dori, uh, am început negocierile cu celelalte două instituții și de asemenea considerăm că ar trebui să lăsăm mână liberă sau nu ar trebui să legăm mâinile următorului mandat al Parlamentului. Domnul Busutil e la curent cu acest lucru, am discutat acest subiect de ani de zile, odată cu revizuirea regulamentului și a punerii sale în aplicare și am solicitat o serie de schimbări care au fost consolidate de către jurisprudența Curții de uh, Justiție. În uh, anumite cazuri foarte importante, uh, cel mai important fiind uh, cazul Turco privind uh, accesul la documentele juridice ale instituțiilor. Și cazul Lago. Am preluat propunerile comisiei și știu că comisia nu e de acord cu mine, însă Parlamentul a fost de părere că în loc să facem un pas înainte și în loc să consolidăm principiul transparenței și al deschiderii, era vorba de fapt de un pas înapoi. Propunerea a mai făcut o propunere, a venit cu un document uh, pentru o versiune reformulată. Ei au, în acest document, au uh, scos în evidență uh, schimbările necesare și că Parlamentul ar trebui să opereze doar aici. Apoi, președintele Comisiei a scris instituțiilor spunând că acordul interinstituțional cu privire la reformare uh, nu funcționează cum trebuie și deci că ar trebui să continuăm să amendăm și să mergem mai departe decât uh, propunerea Comisiei privind refontarea. Am uh, adoptat la plenară o serie de amendamente și, așa cum spuneam, la uh, plenară s-a uh, refuzat votul final privind prima lectură. Ne aflăm deci într-o situație interesantă și aș dori să mulțumesc uh, Comisiei și Consiliului și mai ales uh, președinției suedeze pentru munca depusă, pentru cooperarea împreună cu mine și alți colegi. Însă cred că trebuie să mergem înainte și să mergem înainte cât mai repede și aceasta dintr-o serie de motive. Domnule președinte, am solicitat serviciului juridic al Comisiei să analizeze propunerea Comisiei și amendamentele Parlamentului pentru a ne asigura că uh, suntem consecvenți cu uh, uh prevederile tratatului de la Lisabona, care se pare că va intra în vigoare dacă uh, cele două, trei care uh, trebuie să-l mai ratifice vor face în 2009. Uh, de ce am uh, solicitat serviciul juridic? Avem uh, poziția oficială a Parlamentului. Această poziție a fost uh, verificată. S-a considerat că unul din amendamente e în conformitate cu temeiul juridic. Există o diferență de opinii între noi, Comisie și Consiliu. Mă bucur dacă ar fi fost prea mult acord, uh, nu m-aș mai fi deranjat să mă trezesc să vin la ședință. De ce trebuie să mergem foarte repede înainte? Pentru că tratatul de la Lisabona uh, consolidează democrația și deschiderea permite o intervenție democratică în cadrul Parlamentului European, care este singura uh, instituție aleasă prin sufragiu universal direct o serie din definițiile din documentul Parlamentului vor fi preluate de către Tratatul de la Lisabona. Însă, va exista și un vid juridic, iar el uh, urmează să fie umplut de către noi, pentru că problema cea mai importantă o reprezintă vidul juridic. Ce se va întâmpla cu acele agenții și cu acele instituții care au fost instituite și care, conform Tratatului de la Lisabona, urmează să funcționeze conform acestui principiu de transparență și democrație și deci și în conformitate cu articolul 255 uh, temeiul juridic și regulamentul 1049-2001. Agențiile precum Eurojust, Europol, ce se va întâmpla uh, pe această temă a protecției datelor? Pentru că, iată, trecem acum la chestiunea celui de-al treilea pilon justificarea și punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale, care vizează tocmai accesul la documente și deschidere și transparență. Aș dori ca Comisia în această dimineață să ne prezinte poziția în legătură cu ce ar trebui să facă tocmai pentru a umple acest vid uh, juridic și acesta cât mai repede cu putință. Și aștept cu nerăbdare și poziția președinției. Eu vă propun să avem un dialog tripartit la nivel înalt pentru a analiza această revizuire a uh, regulamentului 1049 și aș propune și o ședință neoficială cu raportorii din umbră, unii dintre ei noi pe acest dosar, însă având în vedere sprijinul secretariatului de mare calitate de care ne bucurăm toți, cu toții vor fi pus la curent, puși la curent în legătură cu antecedentele și cu abordarea propusă de grupurile politice. Iată introducerea pe care doream să o fac eu Iată și recomandările mele în legătură cu modul uh, de urmat, însă sunt neașteptat să aflu poziția Comisiei și a Consiliului. Însă, și aici, când vom asculta poziția Comisiei, să nu uităm că și poziția se află într-un vid până la urmă. Comisia așteaptă să fie revizuită, o nouă comisie să fie numită, ceea ce îmi aduce aminte turnante uh, care tot evoluează și uh, când nu se opresc prima dată, călătorul continuă să mai facă un tur până se oprește ușa a doua oară. Uh, aștept cu nerăbdare comisiile deputaților și ai reprezentanților Comisiei și Consiliului. Vă mulțumesc! Thank you. Let's hear first... Mulțumesc! Să ascultăm întâi reprezentantul Comisiei, domnul Hilberg, vă rog. Consiliului, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult că ați invitat și reprezentanța ai președinției suedeze la această întâlnire. Avem o experiență de foarte bună colaborare cu comisia dumneavoastră pe acest dosar și cu acest raportor. Și sperăm să continuăm la fel. Transparența este o prioritate pentru președinția suedeză, la fel cum era și în 2001, iar accesul la documentele public, la, da, accesul public la documente în mod special. Domnul Cashman ne-a uh, invitat să vorbim în uh, Consiliu despre acest dosar. Uh, și vreau să vă spun că am făcut o analiză solidă, articol cu articol, pe care am încheiat-o de curând. Uh, și în acea analiză am discutat și o serie de amendamente propuse de Parlamentul European în luna martie acestui an, dar nu pe toate. În, în Consiliu, statele membre sunt de acord cu unele dintre propunerile Comisiei și nu suntem de acord cu altele. Deci nu am ajuns la o poziție definitivă în Consiliu, dar avem o imagine clară a pozițiilor statelor membre pe diversele chestiuni implicate. În grupul de lucru am decis să amânăm discuțiile ulterioare cu privire la propunerea Comisiei până când nu vom ști mai multe în legătură cu ceea ce intenționează să facă noul Parlament European cu acest dosar. Așadar, așteptăm aceste informații. Între timp însă, președinția suedeză este dornică și pregătită să discute încă o dată cu dumneavoastră această chestiune legată de felul în care putem îmbunătăți regulamentul 10049 cum putem să sporim transparența și să uh, consolidăm uh, drepturile cetățenilor privind accesul public la documente. În ceea ce privește tratatul de la Lisabona, Așteptăm uh, ultimele ratificări și dorim, desigur, să știm și ce are de spus Comisia și ce intenționează să facă în legătură cu amendamentele care se pot dovedi necesare datorită intrării în vigoare a tratatului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului, domnului Cașman. Uh, Permiteți-mi să-l felicit în numele Comisiei uh, pe domnul Cașman pentru că a fost reales uh, și cred că pentru noi care am lucrat mult pe acest dosar este foarte important să putem să lucrăm în continuare împreună, de aceea este foarte bine uh, că uh, domnul uh, Cașman va continua să lucreze uh, împreună cu Consiliul pe acest dosar în lunile uh, următoare. Așteptăm cu nerăbdare aceste discuții. O să încep și eu prin a vă spune că împărtășim cu totul analiza făcută de domnul Cashman. Tratatul de la Lisabona, de care sperăm cu toții să-l uh, avem uh, intrat în vigoare într-un viitor apropiat, în urma referendumului din Irlanda, se leagă foarte mult și insistă foarte mult pe democrație, claritate, transparență, simplificare și credem că, într-adevăr, acesta este spiritul și gândirea tratatului. Mă uit în jurul meu și constat că și mi-amintesc foarte bine care au fost obiectivele când am redactat acele articole și credem cu toții că acesta este spiritul care stă la baza propunerilor Comisiei. Și pe baza tratatului de la Nisa, Comisia este de fapt pe deplin angajată să respecte aceste aceste principiuri de deschidere și transparență. Accesul public la documente se referă, de fapt, la accesul cetățenilor nu trebuie să facem o confuzie între felul în care noi lucrăm între instituții ă, și ceea ce este deosebit de pertinent în acest moment când avem un nou parlament ă, și sperăm în curând să avem și o nouă comisie și pe baza noului tratat să lucrăm cu președințiile următoare. Felul în care instituțiile lucrează între ele și lucrează e o chestiune. Tratatul e o chestiune care privește direct cetățenii, e o chestiune de democrație, pentru că cetățenii au dreptul de a avea acces la aceste documente. Dacă există chestiuni care trebuie reglementate între noi, avem instrumente pe care le putem folosi, cum ar fi acordurile interinstituționale. Un alt comentariu s-a eh, referit la ceea ce a discutat eh, Comisia anul trecut, în aprilie-mai și eh, pe baza pozițiilor exprimate în mod repetat de către Parlamentul European cu privire la dorința sa de reformare a acestui instrument o opinie cu care de altfel suntem uh, de acord. Și pe baza acordului interinstituțional cu privire la felul în care acest lucru trebuie făcut, Comisia a făcut această propunere uh, ca o, uh, un regulament reformat 10.049. Credem că este foarte important ca cetățenii să poată să citească și să înțeleagă dreptul comunitar. Deci este foarte important să codificăm într-un astfel de regulament și jurisprudența pe măsură ce ea apare. Deci, după părerea noastră, scopul nu este acela de a amesteca diverse instrumente. Credem că asta este calea cea mai bună și am respectat-o și în conformitate cu dorința Parlamentului European pe care și-a exprimat-o în mod oficial în scrisori și în acordul interinstituțional. Pentru noi este foarte important să știm cum a funcționat regulamentul 1049. Deci, nu suntem imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la, de la Nisa. Avem un regulament care privește accesul public la documente și avem și o experiență de 8 ani în care acesta a funcționat și în care dumneavoastră, atât cât și noi, Comisia, cât și statele membre în Consiliu, am obținut o experiență îndelungată cu privire la felul în care funcționează. Și, în general, putem spune că regulamentul a avut succes. Avem un număr mare de solicitări de acces la documente la comisie, după cum puteți vedea în raportul anual pe care îl uh, publicăm. Lucru perfect natural, de altfel. Și acordăm uh, accesul Uh, pentru în jur de 83 până la 88% din solicitări. Sigur, nu 100% pentru că uh, dumneavoastră, ca legiuitori, ați identificat temeiurile pentru a nu garanta, acorda accesul la anumite documente. Uh, și uh, Comisia are autoritatea de a urmări anumite aspecte legate de activitățile unor carteluri și așa mai departe. Uh, deci nu poate garanta uh, accesul la anumite documente, pentru că acest acces ar submina rolul Comisiei și al acestor activități. Nimeni nu contestă acest lucru, nici Curtea de Justiție nu l-a contestat. Deci, zic din nou, am avut, avem un regulament care a funcționat cu mare succes. Dar, categoric, uh, Parlamentul și-a exprimat uh, poziția, Comisia a fost de, de acord și uh, că este nevoie să se reformeze regulamentul și să se includă jurisprudența în acest regulament cât și uh, pentru a codifica uh, Convenția privind accesul la documente. Acum, în urma dezbaterilor care au avut loc uh, aici, cât și a votului dumneavoastră din luna martie, cât și a discuțiilor ulterioare în cadrul Consiliului, Comisia Europeană a explicat, de fapt, în permanență de ce este nevoie de amendamente la regulament. Și pot să vă spun în prezent că noi credem că propunerea Comisiei, în forma sa actuală, continuă să fie propunerea cea mai bună ca bază de discuție în continuare. Susținem acest lucru deoarece credem că reflectă temele și chestiunile care trebuie abordate. În primul rând, codificarea jurisprudenței, dar și căutarea unui grad mai mare de claritate. Știu că unele dintre aceste amendamente au fost uh, disputate și am spus de la bun început că suntem uh, dorniți și dispuși să continuăm discuția cu dumneavoastră și cu Consiliu. Și uh, Eh, dacă acceptăm că eh, putem spune că, eu știu, unul sau altul dintre amendamente este formulat în așa fel încât să se bucure de sprijinul dumneavoastră și al Consiliului, suntem eh, fericiți să constatăm că atât în comisia dumneavoastră, cât și în plenul Parlamentului, cât și în Consiliu, s-a, a existat o înțelegere cu privire la obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și am spus uh, de la bun început că am dori o reformulare a unora dintre amendamentele pe care le-ați înaintat pentru a se bucura de sprijin. Mai credem că este important să observăm că propunerea Comisiei, în forma sa actuală, este un pas uh, important, deși nu foarte mare, în uh, creșterea gradului de transparență și doresc să vă atrag atenția asupra amendamentului care obligă instituțiile să uh, permită accesul uh, public la uh, anumite documente și acte legislative pentru că la ora actuală se spune că instituțiile pot în măsura posibilului să pună la dispoziție aceste documente. Am sugerat ca această uh, opțiune să devină uh, o obligație. Vă rog, dacă îmi permiteți, uh, v-aș ruga să conchideți pentru că timpul trece. Da, o să închei prin a spune că Comisia crede că propunerea sa este bună. Uh, Eh, în legătură cu problema tratatului menționată de raportor, pot să vă mai spun că se fac lucrări pregătitoare în eh, comisie, în serviciul juridic al Consiliului, eh, Comisia Permanentă a Parlamentului, și legată de pașii care vor trebui și măsurile care vor trebui luate după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Categoric vor fi încântați să analizăm împreună cu dumneavoastră și să vedem dacă mai există și alte părți ale articolului 15 care uh, vor uh, conduce la uh, discuții necesare între instituții pentru a asigura acel, acea transparență sporită. Mulțumesc! Doamna Summer, vă rog cu ochii pe ceas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportorul are perfectă dreptate. Există să spunem, Parlamentul s-a întinerit pe jumătate. Nu sunt nouă în Parlament, dar sunt nouă, nouă în această comisie și am văzut într-adevăr cât de dificil se dovedește acest dosar, în special în cadrul legislaturii anterioare. Mărturisesc că nu cunosc pe deplin dosarul pentru că nu am făcut parte din această comisie în vechiul Parlament. Sunt de acord cu transparența, evident, acesta este un principiu pe care îl împărtășim categoric. Cetățenii au dreptul la acces uh, public și Comisia a subliniat acest lucru. Problema este însă și se leagă de o discuție pe care am mai avut-o. Deci, cât de departe merge acest drept? Unde se oprește transparența? Unde începe protecția datelor? Deci, chestiuni care sunt pe, și pe agenda comisiei noastre. Trebuie așadar să analizăm uh, acest raport și să vedem ce s-a adoptat la prima lectură. Dacă, de exemplu, ne uităm la articolul 6, uh, mă apucă amețeala, ca să vă spun drept, deoarece cred că acest articol poate fi interpretat în așa fel încât să se creadă că acest protocol se poate aplica oricărei ședințe a acestui Parlament – deci chiar și cele uh, tehnice, nu? Parlamentul ar fi obligat să publice procesul verbal. Ori, cred că acest lucru nu se poate aplica în practică. Mă tem că asta va însemna niște cheltuieli uh, și uh, o risipă dacă, și o birocrație în domeniul administrativ absolut uriașe. Și așa cum ziceam, mă apucă amețeala, analizând această idee de a avea procesele verbale din partea delegațiilor naționale, dacă toate aceste lucruri ar trebui, într-adevăr, să fie făcute accesibile publicului. Ce se întâmplă cu scrisorile care sunt adresate membrilor sau de către membrii, de către deputați, ce se întâmplă cu poșta electronică și mailurile care circulă. Așa cum ziceam, nu stăpânesc foarte bine dosarul, dar felul în care eu interpretez articolul 6, acesta este. Poate că formularea este prea generală. Poate va trebui să fie mai bine precizat. Uh, cel de-al doilea aspect uh, se leagă de articolul 7 și statele membre. Ei bine, articolul 7 mi se pare mie că zice că parlamentele naționale sunt uh, lipsite de competențe. Am decis că parlamentele naționale ale statelor membre ar trebui să pună documentele la dispoziția cetățenilor lor Eh, dar dacă eh, și dacă consideră că unele documente nu trebuie puse la dispoziția cetățenilor, eh, trebuie să explice de ce. Și trebuie să existe și garanții că cineva va decide și pe ce temeiuri. Deci, repet, poate nu am înțeles eu bine totul, dar am citit ceea ce s-a adoptat la prima lectură și asta este înțelegerea și interpretarea mea. Până la urmă vreau să vă spun mm, că, pur și simplu, datorită faptului că uh, acest uh, parlament uh, este practic unul nou în urma alegerilor. Uh, vreau să, adres, să pun această întrebare și o să o pun și în alte comisii. Parlamentul nu ar trebui să aibă dreptul de a repeta această adoptare la prima lectură. Vorbim de un act legislativ, nu e vorba doar de un aviz al Parlamentului. De aceea mă întreb cum vom ajunge la cea de-a doua lectură pentru că uh, vom continua să lucrăm pe baza alcătuirii uh, Consiliului. Sigur că putem să depunem amendamente, dar va trebui să lucrăm pe baza amendamentelor pe care le-am înaintat în Parlamentul anterior. Și dacă se întâmplă așa, și având în vedere că avem un Parlament nou, în urma alegerilor, credem că procedura nu este satisfăcătoare. Regulamentul de procedură ne dă posibilitatea să facem acest lucru și, în conformitate cu regula 59, noul Parlament poate să facă în așa fel încât acordul la prima lectură să se repete. Cred așadar uh, că raportorul ar trebui să se gândească la uh, treaba asta, cât și reprezentantul Consiliului, pentru că, în esență, cred că ar fi bine, având în vedere această idee, uh, să gândim în așa fel. Sigur, timpul trece. Și mai era problema tratatului de la Lisabona. Er Deocamdată așteptăm să vedem care va fi hotărârea cehilor și de-abia apoi tratatul de la Lisabona va putea intra în vigoare. Deci, eu îmi pun întrebarea următoare. Trebuie oare neapărat să adoptăm un astfel de dosar până la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona? Trebuie să avem această a doua lectură uh, înainte de uh, ratificarea tratatului de la Lisabona? Oare nu ar fi mai înțelept să așteptăm mai întâi uh, să intre tratatul de la Lisabona în vigoare, după care să vedem ce vom face? Mulțumesc raportorului pentru disponibilitatea de care a dat dovadă până în prezent și de dorința sa de a uh, discuta cu raportorul raportorii din umbră. E un dosar foarte important pentru cetățenii europeni și e de asemenea un uh, dosar foarte important pentru Parlamentul European, pentru Parlamentele Naționale și pentru instituțiile europene în general. Îmi cer scuze, va trebui să părăsesc ședința pentru că trebuie să particip la o altă ședință a unei delegații, dar colaboratorii mei rămân în sală pentru a asculta răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc! Mrs. Autala, please. Doamna Autala. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră pentru uh, Verzi și, uh, bineînțeles, ca și domnul Cashman, cunosc foarte bine acest dosar pentru că eram în uh, Parlamentul, uh, în mandatul precedent și am lucrat la acest document. Și e adevărat că în mandatul precedent am obținut rezultate bune. Uh, poate că nu toate definițiile au fost uh, uh, satisfăcătoare și conforme cu dorința noastră de transparență. Dar, ulterior, Curtea de Justiție a confirmat faptul că Uniunea Europeană trebuie să facă tot ceea ce este în putință pentru a fi cât mai transparentă posibilă. Și cred că nimeni nu dorește să se întoarcă înapoi la legători și să spună cetățenilor europeni, acum uh, Uniunea Europeană dorește să scadă transparența. Ceea ce aș dori să spun comisiei care a prezentat uh, propuneri, uh, propuneri nu numai de codificare, ci propuneri mult mai extinse, pentru că comisia își dorește o schimbare a legislației, uh, în așa fel încât uh, jurisprudența din partea Curții de Justiție să fie integrată în aceste uh, uh acte legislative. Ei bine, uh, ce pot să spun este că domnul Cashman a făcut o muncă deosebită și în martie am avut propunerea de rezoluție care a fost votată în plen și a fost un adevărat miracol faptul că am reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește propunerea comisiei. Acum trebuie să clarificăm lucrurile. Ce anume vom face în perspectiva tratatului de la Lisabona? Este adevărat că trebuie să concurăm cu Comisia și cu președinția suedeză a Consiliului. Raportorul a subliniat anumite puncte clare pe care le-a introdus în raportul său și e adevărat că poate ne confruntăm cu anumite neînțelegeri. Dar aș dori să asigur pe toată lumea. Aici nu uh, ne dorim ca toate documentele uh, să devină documente publice, spre exemplu toate documentele din parlamentele naționale. Nu. Uh, uitați-vă la modul în care s-a aplicat acest regulament în ultimii opt ani. Nu ne-am confruntat cu nicio catastrofă majoră și cetățenii au avut totuși acces public la documentele Parlamentului, ale Comisiei, ale Consiliului. Deci, în rolul său de președinte, Uh, al Comisiei, domnul Lopez, uh, la un moment dat a, s-a adresat serviciului juridic pentru a obține anumite clarificări. Și aș dori să vă atrag atenția asupra modului în care Comisia va trebui să definească procedurile legislative uh, Poate că sunt anumite probleme, e adevărat, dar, uh, spre exemplu, dacă ne uităm la Constituția finlandeză, acolo sunt anumite instrumente care ar putea să restricționeze uh, drepturile cetățenilor la accesul la anumite documente. Însă, cred eu că trebuie să găsim o definiție comună, plecând de la ideea că legislația aceasta trebuie hotărâtă în cadrul uh, codeciziei. Și sper că nu, nu, nu, acest lucru va putea fi aplicat pe viitor. Acum eu îmi pun întrebarea, oare după ce va intra tratatul de Lisabona în vigoare, oare vom avea rezultate mai bune? Nu știu, rămâne de văzut. Domnul președinte, nu uitați că uh, timpul trece, suntem presați de timp. Are acum cuvântul domnul de Young și apoi din partea serviciului juridic. Dar mai întâi domnul de Young. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, nu trebuie să subestimăm importanța acestui dosar. Cred că pe durata campaniei electorale am constatat cu toții că exista o lipsă de încredere din partea cetățenilor și uh, procesul de luare de decizii în sânul instituțiilor, mai ales în sânul Comisiei, în sânul Consiliului, uh, de multe ori pentru oameni este un proces care nu este clar înțeles, e destul de obscur și este evident că noi nu ne dorim, uh, din partea Parlamentului European, să îngreunăm lucrurile, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că e vorba de un dosar important și că e nevoie poate de o privire nouă uh, asupra, acestei, asupra conținutului acestei propuneri. Cred că trebuie să revizuim acest document în așa fel încât să eliminăm anumite restricții. Cel puțin asta este părerea mea. Și așa a subliniat și domnul raportor, asta era intenția inițială. Un punct deosebit de important, cel puțin din punctul nostru de vedere, din grupul meu politic, este că dacă în legislație se specifică faptul că cerințele trebuie să fie foarte clare, atunci avem o problemă. Dacă dorești să informezi cetățenii, întotdeauna trebuie să specifici în mod clar cum anume vei face acest lucru. Eu, în calitate de cetățen, vreau să știu ce anume pot găsi drept document în Parlamentul European, ce documente pot găsi pe tema Europol. Însă pot să vă spun că în țara mea, în țările de jos, avem o oarecare experiență în acest domeniu și suntem capabili, fără birocrație, să furnizăm cetățenilor răspunsurile la întrebările pe care ni le adresează și uh, doresc să-l asigur pe raportor de colaborarea noastră din partea grupului nostru politic, GUE, și cred că avem datoria acum uh, să um, clarificăm tot acest proces de luare de decizie care deocamdată încă este obscur pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Poate că acum serviciul juridic al Parlamentului ar putea să uh, facă câteva observații, pentru că, uh, după cum vedeți, există foarte multe uh, întrebări fără răspuns. Eu însă m-am adresat o scrisoare serviciului legal. Uh, poate domnul Brila? Uh, first... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să confirm ce spunea raportorul, domnul Michael Cashman la, în introducerea sa. Într-adevăr, în tinerețe, în copilărie, la școala primară, era o placă deasupra școlii, Transparența egal democrație, semnat, un citat semnat Michael Cashman. Și noi, la serviciu juridic, ne bucurăm de această onoare pe care o avem să putem coopera cu această legendă vie Uh, care este Michael Cashman. Dacă Michael va continuă să ia uh, note mari, uh, precum Groucher Mar, știm că el a fost un uh, jucător de ping-pong și el a introdus uh, transparența și democrația uh, chiar în momentul în care președintele Nixon a început să negocieze cu China și cu SUA. Deci Michael Cashman a adresat o serie de întrebări uh, precise președinției și, și Comisiei. Uh, deocamdată însă nu am primit răspuns la ele, ci mingea a fost din nou transmisă pe terenul Parlamentului European. Nu considerăm că uh, Uh, așa ar trebui să continue uh, situația, mai ales în ce privește regulamentul 1049. Deci ne-am bucura ne-am bucura dacă propunerile domnului Cashman privind calendarul respectiv să avem un dialog tripartit la nivel înalt să se concretizeze, pentru că doar așa putem să uh, continuăm să continuăm Uh, activitatea privind reformarea acestui regulament. Au fost puse câteva întrebări și, domnule președinte, o parte dintre ele vă aparțin. Posibilitatea de a redepune amendamente care au fost deja aprobate în plenara din luna martie. Și poate și să votăm prima lectură a Parlamentului European. Aș dori să vă reamintesc însă că nu am avut un acord în primă lectură la Parlament deloc ci a fost, au fost votate doar amendamentele și pe deasupra comisarul de pe atunci uh, a luat poziție pe marginea acestor amendamente. Deci cred că nu are rost acum să votăm prima lectură care nu a fost adoptată de către Parlamentul European ci să continuăm cu acest grup, de, uh, grup tripartit la nivel înalt între Parlament, Consiliu și Consiliu. Sigur, uh, vom reveni la comisia pe care, scrisoarea pe care am primit-o de la comisie. Mulțumesc. Președinte, raportorul are din nou cuvântul, domnule Cașman. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor colegii care au contribuit la dezbatere. Păcat însă că doamna Sommer nu mai este în sală, pentru că ea a adus contribuția cea mai importantă. O, aș dori să o asigur pe ea personal și să îi uh, asigur și pe alți colegi, domnule Busutil, întotdeauna scopul meu în viață este să vă uh, liniștesc. Aș dori să vă spun că Marea Britanie, Regatul Unit, a ratificat tratatul de la Lisabona și să nu Uh, credeți bârfele de pe coridor, să nu citiți, uh, să nu credeți bârfele din presa de scandal pe care le citiți. Uh, proiectul de lege e promulgat după ratificare pentru ca Uh, el să fie respins, un nou uh, proiect trebuie să treacă prin Parlamentul Britaniei și dacă s-ar întâmpla acest lucru, uh, Marea Britanie nu ar mai fi parte semnatară la tratatul de la Lisabona, ci ar, s-ar retrage. Deci haideți să nu ne mai referim la situații ipotetice, ci la fapte concrete. Am avut prima lectură pentru că am decis să nu votăm această primă lectură pentru a păstra cât mai multe opțiuni deschise pentru Parlament și de altfel de, de ele vorbim astăzi. Uh, sunt de acord cu prietenul meu cel bun uh, de la serviciu juridic, mai ales că mă laudă pe mine. Cred că cel mai bine ar trebui să avem o ședință cu raportorii din umbră. Haideți uh, să nu ne lăsăm manipulați de dezinformarea pe care Comisia a introdus-o înainte de vot. Pot să uh, continui, uh, aș putea foarte ușor să uh, uh joc ping-pong cu articolul uh, 6, dar nu cred că e bine. Cel mai bine ar trebui să avem un dialog tripartit. Haideți să avem o întrebare orală la plenara din noiembrie, bazată pe contribuția serviciului juridic uh, ca răspuns la întrebarea pe care, domnule președinte, i-ați trimis-o. Va dezbina majoritatea Parlamentul, s-a întâmplat la fel și data trecută, însă până la urmă așa se face politică. Încerci să câștigi, uh, să-i câștigi pe ceilalți prin, uh, prin uh, persuasiune și să nu te bazezi niciodată dinainte pe voturi. Și în acest sens te liniștesc, dragă colege Busutil. Mulțumesc, am terminat, nu mai dorește nimeni să redeschidă dezbaterea. Vă rog uh, pentru concluzii succinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt întru totul de acord cu tot ce a spus uh, domnul Cashman. Într-adevăr, cred că e foarte important să cerem lămuriri serviciului juridic, mai ales în ce privește impactul tratatului de la Lisabona asupra acestui dosar. De asemenea, cred că ar fi foarte bine ca agențiile și organele Uniunii prevăzute prin tratat să respecte normele în domeniul transparenței. Și aș spune acest lucru azi mai mult decât oricând. Cred că trebuie să subliniem faptul că Parlamentul European nu trebuie să uh, facă un regres față de acest regulament. Dorim ca transparența să fie cu adevărat respectată și ne dorim să avem tot mai multă transparență nu numai ce privește uh, avizele grupurilor politice ale uh, serviciului juridic, ci și în ce privește acordurile internaționale, acordurile SWIFT, uh, spre exemplu sau uh, accesul la anumite documente și vă pot da și alte documente, acorduri importante în curs de negociere acum între Uniunea Europeană și Libia. Domnul Buzutil. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat de faptul că raportorul domnul Cashman dorește să mă asigure din nou. Uh, eu cred că dumneavoastră ar trebui să convocați o ședință cu raportorii din umbră pentru a lua o decizie, pentru a vedea care sunt pașii următori. Pentru că dacă într-adevăr există neînțelegeri, în obstacole în calea noastră, atunci ar trebui să le eliminăm. Și uh, cu siguranță, sub conducerea lui Michael Cashman, raportorii din umbră vor reuși să formuleze cea mai bună soluție pentru a ieși din impas. Mulțumesc, spune domnul președinte. Mai sunt comentarii din partea Comisiei, din partea Consiliului, pe, înainte de a avea uh, încheierea făcută de domnul Cashman? Foarte bine, atunci, domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să repet ceea ce am spus uh, uh, mai devreme și anume dorința mea de colaborare cu toți raportorii din umbră, cu toată lumea și uh, îmi repet întrebarea cu privire la uh, acțiunea noastră, deci uh, întrebarea noastră orală ce ar trebui să o adresăm în plenul din noiembrie. Domnul președinte, foarte bine. Mi se pare că suntem de acord asupra modului în care va trebui să conlucrăm uh, și va trebui să urmăm propunerea făcută de către domnul Cashman și anume o ședință între raportorii din umbră, în așa fel încât să ajungem la o concluzie clară uh, în ceea ce privește acest dosar. Apoi, cu colaborarea serviciului juridic, se va instaura acest dialog tripartit, Comisie, Parlament și Consiliu. Haideți să trecem acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. E vorba de lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe. Avem am avut o dezbatere foarte uh, animată, foarte aprinsă săptămâna trecută. Uh, unii deputați au luat de decizia să meargă la fața locului în Sarajevo, și cred că acum putem să ascultăm câteva comentarii din partea deputaților înainte de a da cuvântul reprezentanților Comisiei și uh, Consiliului. Are cuvântul acum doamna Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să vă spun că în această dimineață chiar am avut o dezbatere foarte uh, Uh, bună în Comisia AFET pe marginea acestui subiect și a avut loc un vot pe marginea uh, acestui aviz. E vorba de raportul pregătit de baroana Sara Ludford și sprijinul lor a fost foarte mare. 51 de persoane s-au pronunțat pentru. Și atunci, în acest uh, raport de liberalizare, uh, pe marginea liberalizării vizelor pentru țările din Balcanul de Vest. Este un raport important pentru că acest lucru va reuși să ne permită să găsim un, un compromis, un acord și cred eu că raportul ce va fi prezentat în plen va fi un raport foarte bun. Ce vă propun acum? este să punem Bosnia și Herțegovina și Albania deja pe această listă pentru țările în care uh, liberalizarea vizelor se poate face, deci le punem pe listă în mod provizoriu până când acestea vor îndeplini toate cerințele pentru liberalizarea vizelor. Săptămâna trecută am avut ocazia să merg în Kosovo și a fost o vizită deosebit de fructuoasă. Am avut uh, diferite runde de discuții cu reprezentanți din partea guvernului, din partea autorităților. Uh, mi-au furnizat răspunsuri clare, informații clare, Uh, mi-au explicat că sunt uh, aproape gata pentru a uh, um, îndeplini 90% din criteriile ce au fost stabilite, pot să vă asigur asupra faptului că ei au cu toții un scop comun și anume liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Bosnia și Herțegovina. Vă amintiți cu siguranță și dezbaterea ce a avut loc săptămâna trecută. Comisia în luna iulie a propus ca Bosnia și Herțegovina să nu fie incluse pe această listă și acest lucru a reprezentat o situație dificilă pentru Bosnia și în discuțiile mele la fața locului uh, mi s-a confirmat acest lucru. Mi s-a confirmat că din punct de vedere politic situația se poate înrăutăți dacă noi nu trimitem un semnal pozitiv către aceste autorități, către acești cetățeni, uh, explicându-le că am luat cunoștință de progresele pe care le-au făcut. Aici e vorba și de lupta împotriva corupției, lupta împotriva spălării banilor, lupta împotriva activităților criminale E clar, subiectele sunt dificile și am uh, reușit să ajungem la un acord în ceea ce privește schimbul de date la nivelul poliției. Apoi, uh, au oarecare întârzieri în ceea ce privește uh, pașapartele biometrice, cu date biometrice, însă, deocamdată, nu, uh, ei nu prevăd niciun fel de dificultăți și speră să ajungă la 65.000 de pașaparte de acest tip pentru anul următor. Săptămâna trecută, Comisia Europeană, în momentul în care eu eram la Sarajevo, a admis faptul, a recunoscut faptul că s-au înregistrat progrese importante. Și cred că acum a venit momentul să trimitem acest semnal pozitiv, un semnal puternic în atenția autorităților uh, din aceste țări, pentru a le asigura asupra faptului că se află pe lista cea bună, că recunoaștem faptul că îndeplinesc aproape toate criteriile și că nu vom mai avea nevoie de o nouă revizuire a regulamentului în vigoare pentru a le uh, putea acorda liberalizarea vizelor cuvintelor. De asemenea, aș mai adăuga câteva cuvinte uh, în ceea ce privește dezbaterea referitoare la Kosovo. E adevărat că e un subiect destul de delicat și trebuie să ținem seama de diferitele poziții exprimate de diferitele state membre și încercăm să facem acest lucru în cooperare cu uh, doamna raportor Sara Latford și cu raportorii din umbră. Încă o dată aș dori să mulțumesc tuturor pentru cooperarea de care au dat dovadă. În ceea ce privește Kosovo, aș sublinia că e singura parte din Balcanii de Vest care este lăsată total deoparte în ceea ce privește acest dosar de liberalizare a vizelor. Știu că această chestiune este spinoasă, dar îmi doresc, îmi doresc din suflet să găsim o soluție și pentru cetățenii din Kosovo, să găsim un mijloc de a-i uh, lansa în acest proces de liberalizare a vizelor. Acum aș încheia prin, referindu-mă la o scrisoare pe care am primit-o din partea unor tineri, studenți, uh, ca urmare a vizitei mele din Kosovo. Și Uh, ei m-au contactat printr-o scrisoare și mi-au spus că acțiunea și vizita mea la fața locului a reprezentat pentru ei ca un licăr de speranță în capătul tunelului. Uh, eu vin din Slovenia, însă având în vedere proximitatea geografică, ei nu se simt absolut deloc uh, îndepărtați de, uh, de, de Slovenia și deci de Europa. E adevărat că situația e de așa natură încât uh, prietenilor, uh, mare parte din ei se află în străinătate, călătoresc în mod liber, fără niciun fel de obstacole și ei nu înțeleg de ce sunt adevărați ostatici ai politicii și uh, aveau speranța că poate în Parlamentul European vom face ceva pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Fayon pentru această explicație, pentru um, Uh, trecerea în revista a vizitei dumneavoastră la fața locului și acum aș dori să știu dacă din partea comisiei dorește cineva să ia cuvântul. No? Uh, yes, please. Da, vă rog să vă prezentați. Deci, din partea comisiei, putem spune că am primit uh, informațiile cu privire la termenul care exista cu privire la țările care nu sunt cuprinse în propunerea uh, Comisiei înaintată în luna iulie. E vorba de Bosnia și Albania. Deci, e vorba de prezentarea unui raport suplimentar pentru a arăta care este progresul făcut în procesul de liberalizare a vizelor. Și în acest context, Comisia Europeană poate să confirme că am primit, într-adevăr, acum câteva zile, la începutul lunii octombrie, deci am primit raportul uh, din partea Albaniei și a Bosniei cu privire la progresele care au fost făcute în acest proces de liberalizare a vizelor. Constatăm cu mare plăcere progresele pe care le-au făcut. Trebuie să confirmăm într-adevăr constat, uh, constatările făcute de doamna Fayon, deci progresele în cadrul reformelor și satisfacerea criteriilor enunțate în foaia de parcurs. Suntem pe cale să evaluăm aceste progrese uh, Uh, și de multe ori măsurile, eu știu, luate, uh, măsurile luate în ultima săptămână din septembrie au fost incluse în raport. Știți foarte bine că evaluarea noastră nu se limitează la adoptarea măsurilor, ci la punerea lor efectivă în aplicare. E vorba de un proces de monitorizare pe care Comisia l-a făcut până în prezent și vreau să vă spun că am fost foarte încântată să constat că am beneficiat de sprijinul uh, Parlamentului în această activitate de supraveghere. Vom continua pe această cale. În uh, Comisia AFET, acum uh, câteva minute, s-a confirmat într-adevăr dorința Parlamentului de a merge pe această cale. Așadar, măsurile anunțate sau măsurile luate la sfârșitul lui septembrie Uh, constituie un uh, context în care trebuie să verificăm uh, punerea în practică efectivă. Vom finaliza analiza rapoartelor pe care le-am primit acum 3-4 zile și vom face misiuni de evaluare la fața locului în legătură cu Bosnia și Albania. Pe de altă parte, permiteți-mi să vă spun că am primit și informații și rapoarte din partea Serbiei și a Muntenegrului. Misiuni la fața locului sunt prevăzute uh, pentru săptămâna viitoare, cât în Belgrad, la Belgrad și Podgorica și în, uh, la frontiera de sud cu Kosovo. Așa cum am anunțat-o deja, uh, vom avea ocazia de a face săptămâna viitoare aceste misiuni de evaluare ca să constatăm și să verificăm dacă, într-adevăr, criteriile care erau încă în discuție au fost respectate de cele două țări. Uh, și intenționăm ca la începutul lunii noiembrie să raportăm cu privire la rezultatele acestei evaluări suplimentare uh, pentru Muntenegro și Serbia săptămâna viitoare. Mă opresc aici și dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, uh, doamna Gogu. Și acum avem o listă întreagă de întrebări. Vă rog să nu uitați ceasul și începem cu doamna Corațabil. Mulțumesc, domnule președinte, ca raportor din umbră, din partea Comisiei Libe. Mă bucur că pot să fiu de acord cu prietena și colega mea, Tania, și să salut progresele care au fost realizate, în special în Bosnia de curând. Și eu am fost în legătură în ultimele zile cu prieteni și cu persoane din uh, comisie uh, și, într-adevăr, uh, rezultatele lor sunt spectaculoase. Acest lucru dovedește că condiționarea politică, politică funcționează atunci când suntem fermi pe poziție. Aș mai dori să vă spun că abordarea noastră este identică, pentru că cu toții dorim să accelerăm cât mai mult cu putință acest această garantare a uh, vizelor uh, către uh, cetățenii din aceste țări în mod special eu și PPE-ul, suntem întru toții în, uh, într-o singură gândire cum pentru, privind accelerarea acestui proces. Trebuie să fim cinstiți și corecți cu oamenii, să le spunem adevărul, să nu-i păcălim, să nu-i inducem în eroare. Vrem să le spunem exact asta. Sunteți bineveniți în momentul în care sunteți gata. Pentru că diferența dintre anexa 1 și anexa 2 nu e una politică, ci una juridică. vorba de un regim sau de un alt regim nu uh, poți să te găsești pe lista pozitivă cu asterixuri, de exemplu, uh, de exceptare. Așadar, uh, propun să fim onești, să fim cinștiți, să le spunem oamenilor, sunteți bineveniți, sunteți pe ultima sută de, metru, de metri, vă vom ajuta să finalizați cu succes acest proces. În al doilea rând, trebuie să fim și realiști. Vrem să prezentăm Consiliului o propunere uh, Uh, care uh, să se bucure de succes, pentru că știm că Consiliul nu va accepta un transfer de responsabilitate în procesul decizional de la Consiliu către Comisie. Asta propune raportorul. Și odată ce Comisia redactează un raport pozitiv, atunci, în mod automat, fără vreo altă rezoluție din partea vreun alt regulament din partea Consiliului, se corectează vorbitoarea, va fi acordat acest regim de uh, liberalizare a vizelor. Așadar, de ce să nu uh, accelerăm acest proces să, și să cerem Comisiei să facă uh, raportul cât mai curând, cu putință și mai departe, pentru că odată ce criteriile sunt uh, uh respectate, nu mai există niciun motiv de dispută deci putem să ne mișcăm uh, repede. Și cred că asta ar fi, uh, să spun, uh, finalul cel mai realist, cel mai solid din punct de vedere juridic, asigurându-ne că toate instituțiile europene vor transmite același mesaj politic cetățenilor din aceste patru, uh, cinci țări. Mulțumesc, domnule președinte, și sper într-adevăr că vom reuși să continuăm acest dialog constructiv pe care l-am avut și cu Tania și cu Sara. Mulțumesc foarte mult, Sunt mă bucur că putem continua această discuție și aș dori să ne reamintim că aceasta nu este doar o decizie tehnică sau juridică, ci una politică. Cred că suntem cu toții de acord și știm cu toții că stabilitatea Balcanilor Occidentali eh, este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Nu e doar o problemă de vize, Um, ci este în interesul Uniunii Europene. Părerea mea este că dacă nu respectăm propunerea Taniei, atunci uh, um, uh, trasăm o linie foarte, foarte strictă între uh, cele trei țări care primesc acest regim și celelalte două care nu beneficiază de ele. Și pe baza informațiilor pe care ni le-a transmis Tania în urma vizitei sale din, și din spusele comisiei, pe baza raportului care a fost înaintat și transmis de către Albania, Bosnia și Herțegovina, această frontieră, această linie de demarcare nu, nu este corectă, pentru că și Bosnia și Herțegovina și Albania au făcut niște pași importanți înainte și sunt foarte aproape uh, de acest uh, regim. De aceea cred că mesajul politic este foarte diferit dacă ne apucăm și spunem că trei țări primesc acest regim, iar celelalte trebuie să aștepte. Sau uh, dacă spunem că odată ce vor respecta toate criteriile și toate cerințele, pentru că dacă înțeleg, acest, uh, acest este un proces continuu deci, odată ce respectă aceste cerințe și criterii, pot să beneficieze de regimul de liberalizare a vizelor, care intră în vigoare imediat. Cred că trebuie să ținem seama de uh, motivarea uh, sau de demotivarea care poate să intre în joc aici. De aceea menționez mereu uh, Uh, problema stabilității acestei regiuni. Știți că este o regiune uh, delicată, uh, gradul de instabilitate poate fluctua. De aceea susțin într totul propunerea Taniei și m-aș bucura foarte mult dacă am reușit să găsim o soluție care să nu creeze o um, linie despărțitoare între aceste țări, ci să le motiveze în finalizarea cu succes a acestui proces. Mulțumesc! Mulțumesc și eu și acum doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. E o decizie atât politică cât și tehnică. Și oricum, aș dori ca lucrurile să fie foarte clare. Nu s-a sugerat uh, îndulcirea, îmblânzirea, modificarea criteriilor cu privire la integritatea, securitatea documentelor, aplicarea legii, cerințele de trecere a frontiere și mai departe. Nimeni nu ar avea interesul să facem așa. Aceste țări nu ar avea nici ele interes, interesul. Decizia politică, deci, ar fi următoarea, să transmitem acest semnal că cum că nu există niciun fel de obstacol spre obținerea acestui regim, cu excepția respectării criteriilor? Și dacă e vorba să transmitem acest, acest semnal, vreau să subliniez că avizul din uh, Comisia AFET, după părerea mea, a fost 51 uh, la 8. Uh, și nu am fi reușit fără sprijinul PPE-ului. Deci e vorba eh, de un, eh, o decizie eh, care traversează partidele politice. Deci vorbim despre includerea tuturor acestor țări din Balcanii Occidentali într-un instrument juridic. Dar au dar punerea în aplicare depinde de momentul în care țările respective și guvernele respective sunt într-adevăr capabile să corespundă, să răspundă acestor criterii. În acel moment vom spune da. Comisia este cea care trebuie să spună acest lucru. Cu toții cred că suntem de acord că avem nevoie de dialog și adresez o întrebare Comisiei și Consiliului. Ne puteți ajuta? Înțeleg că uh, poate nu am uh, acordat un rol suficient uh, Consiliului, dar mă întreb dacă nu am putea găsi o cale uh, de a mm, contacta, de a discuta cu Consiliul, pentru că nu dorim să parcurgem din nou întregul proces de consultarea Parlamentului pe baza propunerii Comisiei, revenirea în Consiliu. Ceea ce încercăm să facem este să cuprindem pe toată lumea într-un singur instrument juridic, dar nu să reducem, să atenuăm uh, criteriile care se aplică acestor țări. Și sper că, într-adevăr, și cetățenii lor vor face presiune asupra guvernelor lor uh, în această direcție, uh, adică le vor transmite că asta este condiția pentru a obține regimul. Deci nu e vorba de atenuarea cerințelor și a criteriilor. Sigur, e o chestiune uh, în care cele, pentru care cele două instituții trebuie să ne ajute. Și dacă nu am găsit cea mai bună formulare, haideți să o găsim uh, împreună. E vorba aici de o opțiune uh, fundamentală. Uh, sigur, e foarte bine să spunem că toată lumea e în aceeași barcă, dar există două metode să facem acest lucru. Doamna Fayon și cu mine suntem Uh, pe aceeași lungime de undă. Așa cum am spus, în uh, Comisia AFET am avut uh, un vot de 51 la 8 cu privire la includerea acestui unic instrument. Aș dori să întreb Comisia, pe baza rapoartelor pe care le-au primit din Bosnia și Albania și vor evalua aceste rapoarte. După aceea, să uh, vor exista misiuni pe teren. Când vor avea ele loc? Comisia AFET Eh, a discutat unul dintre amendamentele mele cu privire la evaluările făcute de către comisie cu privire la țările care nu, se, nu sunt eligibile imediat pentru acest regim. Ar fi util dacă comisia ar fi foarte uh, activă, uh, nu numai în ceea ce privește evaluările, dar și misiunile pe teren. Ne poate spune comisia exact când vor avea loc aceste misiuni pe teren în Bosnia, Herzegovina și Albania? Și, în fine, un ultim comentariu privește Kosovo. Așa cum a spus și doamna Faion, și eu cred că gândim la fel, ne dorim cu toții să avem o abordare pragmatică, să progresăm în acest dialog privind vizele cu uh, Kosovo și stabilirea uh, foii de parcurs. Eu personal sunt uh, deschisă și flexibilă uh, și Comisia de AFET s-a, a vorbit despre condițiile și de recunoașterea independenței Kosovo. Sper că acest lucru nu aduce prejudicii statutului Kosovo, pentru că 22 de state au recunoscut și să spunem că acest lucru nu se mai aplică, nu credem că este o idee bună. Cred așadar că Comisia Europeană ne-ar putea ajuta uh, la o formulare care să corespundă pe deplin cerințelor juridice uh, poate se, am, se poate introduce acolo, eu știu, o notă de subsol care să facă trimitere la uh, statutul Kosovo. și sper că uh, și uh, Comisia Libe va fi uh, în măsură și va decide să adopte gândirea care a fost adoptată și în Comisia AFET. Cred că PPE-ul va merge pe această cale. Deci, nu e vorba de o intrare, să spun, pe ușa din, din DOS. Aceste țări trebuie să respecte criteriile dar nu vom avea nevoie de o nouă propunere din partea Comisiei și de o nouă parcurgere a întregului proces. Aceste țări trebuie să beneficieze de acest regim de îndată ce vor îndeplini criteriile. Înțeleg obiecțiile pe care le aduce președinția și Comisia față de această abordare și dacă este vorba de o problemă de redactare juridică sau tehnică, aș dori foarte mult să le rog încă o dată să ne ajute. Mulțumesc! Mulțumesc! Știm cu toții conștienți de faptul că doamna Latford a redactat uh, un uh, aviz uh, și că votul în Comisia AFET a demonstrat că e unul dintre dosarele cele mai sensibile pe care am lucrat până acum. Dar uh, să nu uităm că la 12 și jumătate ar trebui să încheiem uh, ședința noastră și mai avem o serie de aspecte care trebuie discutate, de aceea vă rog și insist să respectați timpul alocat. Doamna Ernst. Äh, mulțumesc în calitate. Aș dori să mulțumesc doamnei Fayon. Eu vin din fosta RDG și uh, îmi dau seama cât de importantă este, importantă este această propunere uh, care vine din partea dumneavoastră și înțeleg și uh, poziția acestor țări care se simt, simt uitate, izolate și cred că e important să luăm măsuri pentru a schimba această situație. Propunerea mea Uh, nu este doar să includem uh, Bosnia și Albania pe lista albă, ci și să deschidem ușa sau să mm, deschidem ușa și uh, pentru Kosovo. Este o regiune care îmi este foarte dragă și aș dori să nu închidem toate ușile în fața ei și aș dori să solicit Comisiei să-și revizuiască atitudinea. Haideți să ne uităm la situația altor țări, să vedem uh, cum am procedat și în cazul lor uh, în același tip de, complex, de context. Acest dialog cu privire la liberalizarea vizelor în Kosovo mi se pare foarte important să vedem de unde putem porni, care sunt posibilitățile pe care le avem acolo, cum putem lansa acest dialog. E foarte important pentru oamenii care trăiesc acolo și care nu sunt într-o situație prea roză. Deci aș dori ca Parlamentul European, Comisia și Consiliul să le transmită un mesaj, un mesaj în care să Uh, răzbată o uh, notă optimistă pentru situația economică, politică și așa mai departe. Deci vă rog, haideți să încurajăm uh, deschiderea dialogului cu Kosovo și să nu precupețim niciun efort în acest sens. Trebuie să păstrăm orice formulare care ne permite să mergem în această direcție. Haideți uh, să procedăm astfel. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zaloca. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, vorbi foarte pe scurt, pentru că sprijin întru totul poziția raportorului. Am uh, declarat acest lucru și la dezbaterea din luna septembrie, uh, dezbaterea plenară din septembrie, însă în calitate de reprezentantă a verzilor, aș dori să vă reamintesc care este poziția noastră cu privire la folosirea datelor biometrice ne întrebăm dacă nu ar fi mai bine să avem niște repere. Uh, și pardon, fără aceste repere obligatorii, procesul ar fi optimizat, ar fi mai rapid și de aceea vom depune amendamente. Știm că suntem în minoritate, am fost în minoritate și când uh, s-a discutat situația Serbiei, însă totuși dorim să vă amintim că e nevoie de uh, aprobarea acestor repere, criterii pentru folosirea datelor biometrice pentru pașapoarte. Sigur că salutăm și poziția Sarei Latford uh, în calitate de uh, raportor pentru aviz pentru AFET. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bonț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că sunt de acord cu poziția raportorului, dar nu întru totul și o să vă explic de ce. Bosnia e o țară în care liderul musulmanilor dorește ca șaria să fie consfințită în Constituție și astfel vom crea un paradis, o oază pentru teroriști vorbim despre resortisanți țărilor terțe care își doresc să uh, obțină protecție uh, față de aceste uh, țări. Cred că nu ar trebui să avem un regim de liberalizare a vizelor pentru că ei pur și simplu disprețuiesc valorile noastre și ar trebui să ne apărăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Cred că trebuie să avem o abordare rațională și dacă ne uităm la raportul doamnei Taion și prezentarea doamnei Ludford, cred că putem face acest lucru. Uh, Uh, eu cred că ar trebui să ne ocupăm în mod special de situația Bosniei. Trebuie să fim echitabili, să avem un tratament egal, să avem același punct de plecare. Dar cum putem face acest lucru dacă croații care locuiesc în Bosnia pot uh, să circule liber pentru că au un vecin important, Croația, și mă întreb ce se întâmplă și cu sârbii din Bosnia, care au și ei această ocazie. Din păcate însă, bosniacii nu au uh, un uh, vecin puternic și deci nu cred că ar fi bine să luăm decizii pripite care să ducă la tensiuni uh, doar uh, pornind de la poziția noastră. Cred că ar trebui să avem o poziție rațională. Bosnia și celelalte țări care nu respectă criteriile ar trebui să aibă posibilitatea de a avea acces la acest regim de liberalizare a vizelor, da, doar dacă respectă criteriile. Pentru combaterea criminalității și pentru uh, lupta împotriva corupției, această atitudine ar fi foarte bună. De asemenea, trebuie să întreținem cooperarea cooperarea cu aceste țări. Nu trebuie să le închidem ușa în nas și să spunem că nu vom avea niciun fel de regim de liberalizare a vizelor nu poți să spui că aceste țări sunt o oază pentru teroriști și de aceea nu trebuie să le acordăm vize, uh, să, să liberalizăm vizele. Trebuie să ne gândim la aceste lucruri. Domnul Rucek. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o să-mi permit luxul de a vorbi o limbă din această regiune pentru a Deci, aduce puțină autenticitate dezbaterii. Oamenii din această regiune au fost întotdeauna, au, s-au aflat întotdeauna în situație foarte dificile, adevărat sclavi, pentru că vedem că istoria a fost de așa natură încât uh, realitatea acestor țări este astăzi una foarte diferită, diferită de la o țară la alta. La alta Uh, vedem că există o realitate în Macedonia, există o realitate în Croația și din punctul de vedere al acestor diferențe existente, uh, eu nu cred că ar trebui acum să uh, operăm oarecare discriminare tocmai pentru a accentua aceste diferențe. Nu. Trebuie să încercăm să tratăm acești oameni pe picior de egalitate. Trebuie să vedem în ce fel instituțiile lor se uh, ridică la înălțimea criteriilor pe care noi le-am stabilit. Mai întâi, aceste criterii, aș spune eu, tehnice, tehnologice, referitoare la pașapartele cu date biometrice, trebuie să fie îndeplinite. Acesta este primul nostru obiectiv, să liberalizăm vizele pentru toți cei care locuiesc în Kosovo. Kosovo este o țară omogenă uh, și asta e o particularitate pentru că uh, cei care locuiesc în Kosovo nu sunt nici serbi, nici de altă naționalitate, au naționalitatea uh, kosovară. Mai există și o altă uh, uh, specificitate. Nu ne dorim ca alți cetățeni cu alte naționalități să plece din Kosovo și să folosească uh, anumite metode pentru a obține pașapoarte cu altă naționalitate din țările vecine, tocmai pentru că acele pașapoarte nu mai necesită uh, vize. Cred că acest lucru nu este scopul uh, muncii pe care noi o depunem aici și nu poate fi scopul mesajului pe care îl vom adresa acestor cetățeni. Mulțumesc, spune domnul președinte. Doamna Holmeier, vă rog un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să precizez faptul că declarațiile colegului Bol nu corespund întru totul realității. Criteriile trebuie să fie respectate. și constat că aici e vorba de o discuție extrem de politică. Și întrevăd deja ceea ce ne așteaptă pe viitor. Vom pune anumite asteriscuri la anumite țări pe care le trecem pe lista albă în materie de liberalizare a vizelor. Și întrevăd deja ce se va întâmpla dacă vom liberaliza efectiv aceste vize fără ca să fie îndeplinite toate cerințele. Anexa 1 Uh, nu e nevoie de vize. Dacă luăm două țări din anexa 1 și le uh, transferăm în anexa 2 cu asterisk, pentru ca în final să uh, țină totuși de anexa 1, vedeți că e un demers destul de complicat, pentru că atunci am putea să eliminăm total anexa 1 și am putea să le punem pe toate în anexa 2, unele cu asterisc, altele fără asterisc, și în funcție de modul în care respectă criteriile. Atunci nu mai văd foarte bine la ce ar servi această primă anexă. E clar că există o logică în ceea ce privește țările care figurează pe lista uh, anexei numărul 1 și acest lucru ar putea, dacă am schimbat acest lucru, unii ar putea utiliza uh, aceste modificări în scopuri strict politice ar încerca să machieze oarecum realitatea și să prezinte situația în mod diferit. Noi trebuie să fim vigilenți în calitatea noastră de parlamentari europeni, trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, ne dorim o, o liberalizare a vizelor pentru aceste două țări, care să intervină odată ce aceste țări vor fi respectate toate criteriile, toate cerințele și vom putea, printr-o procedură legislativă foarte simplă, să le trecem atunci de la anexa 1 la anexa 2. Vă mulțumesc pentru atenție, domnul președinte. Și acum câteva cuvinte din partea reprezentanților Comisiei. Doamna Gogu, vă rog, pe scurt. Foarte pe scurt, domnule președinte. Eu înțeleg foarte clar uh, abordarea exprimată de câțiva membri din comisia noastră care au spus că da, e nevoie de o decizie politică care să poată ține, să țină seama și de nevoile din aceste regiuni, având în vedere prioritățile politice clare exprimate. Dar, la rândul meu, dați-mi voie să amintesc faptul că Comisia a făcut o astfel de propunere care ține seama de aceste priorități politice, care ține seama de nevoile uh, din această regiune. Iar în propunerea Comisiei se vorbește despre uh, Balcanii de Vest. Se anunță acest proces pe ansamblu. Uh, nu ne referim la alte țări, la alte regiuni care ar trece de pe o listă neagră pe o listă albă. Nu, din potrivă. Nicio altă prevedere uh, nu, e, uh, nu figurează în text în ceea ce privește modul în care acest regulament va fi uh, modificat ulterior. Și asta e o practică normală, obișnuită, un obicei uh, înrădăcinat la comisie. Uh, Bineînțeles că suntem de acord cu propunerea făcută de membri. E adevărat că trebuie să menținem această abordare regională. E de altfel și punctul de plecare, de reflexie al acestui proces specific lansat de către Comisie. De aceea am și stabilit o foaie de drum foarte detaliată, de aceea am și instaurat un proces de monitorizare extrem de atentă. Deci eu nu pot decât să confirm faptul că era chiar punctul de plecare al propunerii noastre. Propunerea confirmă, într-adevăr, voința politică din partea Comisiei de a menține această abordare regională. Dar există criterii și s-a spus de mai multe ori, am adresat acest lucru, am explicat acest lucru țărilor uh, respective, există criterii și fiecare țară va fi evaluată pe baza uh, acestor criterii, asupra modului în care ele le îndeplinesc. Mă voi opri aici. Mi se pare că e foarte clar acest lucru. Vom menține această abordare coerentă și vom evalua țările pe baza progreselor înregistrate concret. Dar, dacă îmi permiteți, voi uh, reveni la experiența noastră din trecut, în 2001, cu uh, România și cu Asterixul. Uh, e procedura care a fost utilizată la momentul respectiv și decizia finală de a șterge acel asterisc a fost o decizie luată de către Consiliu ca urmare a unui raport înaintat de către Comisie, ca urmare a unei propuneri făcute de către Comisie, pentru că Comisia este cea care a înregistrat, analizat progresele realizate în domeniu. Deci, nu comisia este cea care singură a luat hotărârea să șteargă acel asterisc. I-a fost nevoie de o voință politică în acest sens. Deci comisia dorește să asigure încă o dată Parlamentul asupra faptului că își dorește în continuare această abordare regională. Este un obiectiv uh, major al, uh, al uh, modului în care noi dorim să lucrăm. De aceea am făcut o propunere pe ansamblu, exclusiv pentru țările din Balcanii de Vest și după evaluări vom proceda pas cu pas și vom vedea cum anume aceste criterii sunt îndeplinite de către fiecare țară din această regiune. E un mesaj pe care l-am transmis în nenumărate rânduri țărilor uh, respective cu sprijin din partea Parlamentului, cu sprijin din partea Consiliului și cred că e vorba de o atitudine serioasă uh, pentru anumite țări, e clar că acest lucru poate servi drept model pentru alte regiuni, pentru alte țări. O ultimă observație în ceea ce privește Kosovo. Săptămâna viitoare Comisia va face o comunicare ce va uh, stabili în mod clar uh, metoda ce trebuie urmată în dosarul Kosovo. Pentru că, într-adevăr, Kosovo face parte din această regiune a Balcanilor de Vest. Nu putem ignora acest lucru. Ținem seama și de particularitățile, statutul juridic al acestei țări. Iar competențele statelor membre în ceea ce privește recunoașterea acestui statut, de asemenea, sunt importante. Însă, Comisia are intenția, săptămâna viitoare, prin această comunicare, să uh, uh aibă o abordare care să țină seama de nevoile specifice uh, ale Kosovo. Și acum, în încheiere, spune domnul președinte, dau cuvântul doamnei Fayon pentru uh, um, concluziile finale. Dar aș dori să spun de asemenea că acest raport pare a fi unul controversat Și luni 19 noiembrie, uh, cu ocazia dezbaterii ce va avea loc în plenară în Strasbourg, vom reveni asupra acestui subiect. Însă, pentru a înainta amendamente, aveți la dispoziție până mâine la ora 12. Deci votul va avea loc pe 19 octombrie. Da, spune doamna Faion, pe 19 octombrie. Președintele se corectează, da, 19 octombrie. Dragi colegi, am uh, căzut de acord asupra unui termen de depunere a amendamentelor foarte strâns, într-adevăr, însă uh, cum uh, nu voi fi în Bruxelles în perioada imediat următoare, mi s-a părut data cea mai potrivită. Dragi colegi, eu doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuții și aș dori să vă atrag atenția asupra entuziasmului cu care a fost votat raportul doamnei Latford în Comisia AFET Uh, e adevărat că și Comisia pare să înțeleagă foarte clar care este uh, dorința noastră. Acum trebuie să vedem care va fi soluția legală, juridică, pentru a putea uh, rezolva situația Bosniei-Herzegovine și așa mai departe. Vom găsi cu siguranță o modalitate pentru a înregistra progrese. în ceea ce privește amendamentele, uh, încercăm să le uh, modificăm, să le înaintăm în așa fel încât să poată să, fi, să fie consultate. Uh, subliniez încă o dată faptul că noi nu încercăm să atenuăm criteriile. Uh, Uh, nu ne dorim să introducem diferențe în modul în care tratăm uh, diferitele țări din această regiune și cu siguranță că și Comisia este de acord uh, cu acest punct de vedere. Nu dorim să pierdem timp prețios prin revizuirea acestui instrument legislativ și dacă Bosnia și Herzegovina, și vă amintesc că ele vor avea alegeri uh, cât de curând, ele se află deocamdată într-o situație politică deosebit de dificilă. Uh, uh, au reușit să găsească un teren de înțelegere, un teren pentru compromis în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Acum noi suntem cei care trebuie să le trimitem, o, să transmitem un semnal puternic, un semnal pozitiv, în așa fel încât să nu adâncim uh, disensiunile care eventual ar mai exista încă în ziua de astăzi între aceste țări. Mulțumesc, până domnul președinte. Iată că vom relua ședința noastră la ora 15. Ne revedem atunci.